Uh, Bună dimineața. Cred că nu a venit toată lumea necesară pentru primul punct, dar sunt suficienți colegi de față. Avem în primul rând un proiect de ordine de zi la care aș avea de propus o modificare. Votul raportului Gozes referitor la valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro nu va fi votat, deoarece Comisia Jurii nu a reușit încă să își termine avizul. Așadar, vom aștepta avizul jurii și vom vota peste două săptămâni. Nu cred că este niciun fel de problemă. Este cel mai bine să așteptăm avizul Comisiei Jurii. Vom vedea când trecem la vot. Uh, orarul va fi uh, avansat și sperăm că astfel vom avea mai mult timp pentru alte puncte. Haideți acum să trecem la primul punct, proiectul de raport al lui Durkian Epping referitor la statisticile pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice. Dirk. Thank you, Mrs. President. Mulțumesc, doamnă președinte. În iunie anul curent, Comisia a adoptat o propunere de regulament privind calitatea statisticilor privind procedura dezechilibrelor macroeconomice. PDM. Ar fi fost uh, util să avem întâi legislația privind calitatea statisticilor și apoi legislația privind PDM. Însă, Casa Europeană are particularitatea de a fi construită de la acoperiș spre temelie și nu invers. De aceea aș dori să trec acum prin propunerea comisiei cu o abordare carteziană, cum spune francezul. În primul rând, doamnă președinte, aș dori să Vă spun că susțin pe deplin obiectivele globale ale acestei propuneri de regulament. Este esențial să consolidăm guvernanța economică în Uniunea Europeană și pentru asta avem nevoie de un sistem ameliorat de monitorizare statistică a datelor PDM. Dată fiind cronologia actuală, deci această arhitectură specifică de la vârf către bază, cred că regulamentul trebuie să fie aliniat cât se poate de mult cu procedurile legislative existente. Trebuie să se potrivească ca o piesă lipsă dintr-un puzzle. De aceea vă propun ca uh, datele relevante pentru cadrul PDM să fie paralelizate cu cadrul de procedură pentru ă, PDM. În primul rând, aș sugera să se uh, restricționeze aplicarea sancțiunilor doar la statele care au ca monedă euro, așa cum se prevede în cadrul PDM. În al doilea rând, orice fel de amenzi colectate ar trebui să fie destinate mecanismului european de stabilitate și nu bugetului european. Este valabil și în cazul PDM. În al treilea rând, în ceea ce privește temeiul juridic, sunt conștient de preocupările pe care le atrage articolul 380 din tratat, și anume se consideră că nu ar fi suficient pentru impunerea de sancțiuni către statele membre. De aceea am inclus și un considerent prin care rog Comisia să aibă în vedere introducerea unui temei juridic suplimentar la nevoie. De exemplu, articolul 121 alineatul 6 din tratat referitor la guvernanța economică. Printre altele, pe, aceasta, pe acesta se bazează PDM. Apoi recomand alinierea acestui proiect de regulament cu legislația existentă și cu practicile existente referitoare la statisticile europene. Nu am de gând să reinventez roata și uh, să folosesc și voi folosi formulări din raportul colegului Nguang Hoc privind statisticile europene cooperarea între diferitele părți interesate, de exemplu. Sistemul statistic european și sistemul european al băncilor europene se, sistemul european al băncilor centrale, mă scuzați, sunt responsabile de elaborarea de date statistice relevante pentru PDM. După cum spune domnul Juan Ngoc, cooperarea strânsă între cele două sisteme este esențială pentru a se asigura uh, calitatea datelor. Aș sugera ca Comisia uh, referitoare, Comitetul pentru Statistici Monetare, Financiare și referitoare la balanțe de plăți, CMFB, să ofere uh, bune practici aici. Este un candidat ideal pentru că are o experiență de lungă durată în, domenia, în domeniul statisticilor guvernamentale. Aș dori să vă spun că, uh, ca parte a SEBC, BCE joacă un rol foarte important în acest proces. Cu toate acestea, aș dori să fie clar că autonomia SEBC și BCE se referă la politica monetară. În afară de această independență în politica monetară, BCE este o instituție ca oricare alta și trebuie să respecte standarde de transparență și responsabilitate. În ceea ce privește transmiterea de date către comisie, Cred că în regulament ar trebui să se clarifice procesul de transmitere, raportare și comunicare a datelor. În special, propun să se stabilească, în primul rând, o dată limită la care Eurostat să extragă datele necesare pentru tabloul de bord al PDM. Acestea vor centraliza mai bine procesul de tranziție. În al doilea rând, ar fi nevoie de o dată pentru publicarea comunicatului de presă care conține indicatorii tabloului de bord al PDM, pentru ca și lumea întreagă să îi cunoască. Și e vorba aici de transparență. În ceea ce privește vizitele și așa numitele misiuni și eficiența procedurilor propuse, eu cred că e loc de mai bine. În special, aș recomanda, în primul rând, ca misiunile în statele membre să se numească vizite în vederea unui dialog. Eu consider că termenul de misiune nu este clar. Are o conotație militară, dar și religioasă. Eu, ca protestant, îmi amintesc de misiunile Vaticanului sau de zelul misionar. De aceea v-aș propune vizite în vederea unui dialog, ca să clarificăm această problemă a scopului vizitelor, ce anume controlul calității. Nu e vorba de o invazie, ci de o evaluare între egali. Sancțiunile apar numai după o anchetă a comisiei în caz de falsificare deliberată a datelor. Cred că este esențial să facem această diferență între vizite în vederea unui dialog și anchete. În cele din urmă, vă propun ca Parlamentul European să fie implicat mai profund și mai prompt. În special, comisia noastră trebuie să aibă posibilitatea de a invita șefii Institutelor Naționale de Statistică la audieri. Aștept cu nerăbdare cooperarea constructivă cu colegii pe acest dosar și sper că vom obține un consens larg. Vă mulțumesc! Thank you very much, uh, Mulțumesc foarte mult! Mă uit acum către raportorii din umbră. Domnul Dorfman pentru PPE. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că pot fi de acord cu multe dintre lucrurile spuse de colegul Epping. De la sine înțeles, este foarte important să avem date statistice corecte. Acestea sunt o bază absolut necesară pentru toate procedurile și pentru buna funcționare în domeniul supravegherii macroeconomice. Știu că uh, colegul nostru a spus că s-a început construcția de la acoperiș și abia apoi s-au pus uh, bazele. Când ne gândim la supravegherea macroeconomică, este clar că datele statistice sunt o condiție foarte importantă, fără de care supravegherea macroeconomică nu poate funcționa, mai ales în cadrul six-pack, uh, fost necesar să se includă date statistice și e foarte importantă și calitatea acestor date. Cu toate acestea, cred că acest uh, nou regulament este foarte necesar și uh, are sens. Aș dori să mă refer la câteva aspecte pe care le-a menționat și colegul raportor chiar acum. Cred că este nevoie de o definiție mai precisă a vizitelor și a controalelor făcute de uh, Comisia Europeană de, Stat- de Sistemul Statistic European, e foarte important ca autoritățile naționale să aibă obligația de a pune la dispoziție la timp datele necesare. Sunt foarte de acord cu faptul că acest regulament trebuie să se potrivească cât mai bine cu regulamentul privind supravegherea macroeconomică și cu six-pack-ul. Deci este nevoie de flexibilitate aici, trebuie să fie clar ce date sunt necesare, când, pentru că știm că în cazul six-pack am uh, avut discuții îndelungate, după care uh, comisia ne-a exprimat destul de, în termeni destul de largi definiția datelor necesare sau a criteriilor necesare pentru supravegherea macroeconomică. Și în această privință, în acest text, trebuie să corespundă prevederile cu prevederile de supraveghere macroeconomică. Deci trebuie să fie disponibile acele date care sunt relevante. Nu cred că în acest regulament este cazul să facem um, o diferență între statele membre euro și statele care nu sunt membre ale zonei euro. Eu cred că în ceea ce privește calitatea statistic statisticilor, toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene trebuie să fie tratate egal. Și nu cred că e nevoie de uh, o Europa pe două viteze aici. Adică unele state membre să trebuiască să suporte consecințe mai grave decât altele. Nu cred că este relevant pentru calitatea datelor statistice în general acest criteriu și anume dacă statul este sau nu este în zona euro. Cred că este rezonabil că atunci când vorbim de sancțiuni și deciderea de a aplica sancțiuni să uh, aplicăm și aici principiul majorită majorității calificate inverse, ca și în cazul six-pack. Trebuie să existe două niveluri în ceea ce privește sancțiunile. În primul rând să existe o avertizare cu un depozit, cum se prevede la six-pack, și abia apoi nivelul 2, încasarea fondurilor din acel depozit, deci sancțiunea în sine. Cred că uh, Propunerea ca aceste uh, amenzi să meargă până la 0,05 din PIB este corectă, corespunde cu prevederile din Sixpack. În încheiere, în ceea ce privește rolul BCE, Raportorul uh, și-a exprimat părerea. Eu cred că în ceea ce privește datele statistice, BCE-ul mm, nu trebuie să se ascundă, trebuie și BCE să pună la dispoziție datele statistice necesare. Este una din sarcinile BCE să uh, promoveze transparența în permanență. Doresc să mulțumesc raportorului pentru acest raport și cred că vom reuși foarte bine să ajungem la o soluție foarte rezonabilă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. De la SND, domnul Nuang Hoc. Euh, merci, euh, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc raportorului pentru calitatea muncii realizate. Este vorba de un dosar care, ca toate dosarele statistice, pare destul de uscat la început, însă are mize politice fundamentale. În Sixpack, s-a creat această nouă procedură privind dezechilibrele macroeconomice, PDM, venită să pună la punct coordonarea politicilor economice în Uniunea Europeană. PDM prevede sancțiuni în cazul nerespectării regulilor, sancțiuni bazate pe indicatori statistici. Acești indicatori trebuie să uh, fie cât se poate de uh, serioși și de cea mai bună calitate. Acesta este miza acestei legislații sectoriale, care de altfel corespunde cu eforturile făcute de noi până acum pentru revizuirea regulamentului cadru referitor la statisticile europene. Din păcate, după cum știți, se duce încă un fel de luptă de culise în legătură cu acest din urmă text la comisie. În acest raport privind regulamentul cadru, am promovat ideea unor sancțiuni aplicate statelor membre vinovate că și-ar fi manipulat statisticile. Nu, avem nu aveam un temei juridic la momentul respectiv pentru a face progrese, însă împreună cu președinția Consiliului am stabilit că vom reveni la acest punct în legislația sectorială privind PDM. Din uh, păcate, comisia uh, a cam fușerit treaba și a propus sancțiuni fără un temei juridic adecvat. Îi mulțumesc foarte mult raportorului pentru că a reușit să se confrunte cu aceste dificultăți în proiectul său de raport, propunând un temei juridic alternativ și nu renunțând la această cerință cheie a Parlamentului. Îl susțin pe domnul raportor în acest sens. Cu toate acestea, mă întreb dacă ar fi oportun ca sancțiunile să fie limitate doar la statele membre din zona euro, mai ales dacă, dacă articolul 121 din tratat ar fi recunoscut ca temei juridic, pentru că acesta se referă la toată Uniunea Europeană îl susțin pe raportor și în ceea ce privește propunerile de consolidare a controlului parlamentar asupra Eurostat. Am experiență în legătură cu regulamentul 223 și știu că această cauză merită tot, tot devotamentul nostru. În același stil, Comisia ne cere să-i dăm mână liberă în legătură cu mai multe prevederi privind acte de uh, punere în aplicare și acte de uh, delegate. Nu înțeleg de ce ar fi cazul să acceptăm așa ceva și voi face propuneri alternative. În schimb, sunt uh, de acord mai mult cu propunerea Comisiei referitoare la misiunile în statele membre în cazul identificării unor probleme de calitate, acolo unde raportorul propune niște simple vizite în vederea dialogului. Sper că vom avea ocazia cât de curând să discutăm uh, profund despre aceste aspecte și cred că vom reuși să obținem un compromis excelent pe acest raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Verzi! Um, shadow... Raportorul nostru din umbră este Philip Lambert și aș dori să vă citesc comentariile dumnealui. Îmi dori să mulțumim raportorului pentru munca foarte bună. Suntem de acord cu propunerile raportorului referitoare la consolidarea rolului de monitorizare a Parlamentului European reflectate în amendamentele 15 și 24 și reformularea misiunii, misiunilor Comisiei Europene care urmează să devină vizite în vederea unui dialog. De asemenea, amendament, suntem de asemenea cu amendamentul 19 propunerea comi- Comisiei urmează să devină o recomandare, așa cum se spune la amendamentul 21, și de asemenea cu autorizarea din amendamentul 22. Însă, avem îndoieli legate de proporționalitatea propunerii inițiale a Comisiei Europene. Considerăm că avem nevoie de un sistem mai treptat așa cum se spune în pachetul celor șase măsuri, depunerea unui depozit pe o perioadă, pentru o perioadă în care urmează să se analizeze datele respective, după care statele membre urmează să, să primească un avertisment și să elaboreze un plan de corecție. Apoi, considerăm că aceste sancțiuni ar trebui totuși să meargă la bugetul european, așa cum a propus Comisia Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Nu? Comisia. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, Comisia Europeană se bucură de sprijinul uh, acordat propunerii noastre prin uh, raportul, proiectul de raport al domnului Epping. Comisia Europeană consideră într-adevăr că un sistem robust de monitorizare a datelor statistice este esențial pentru funcționarea PDM și a pachetului cu șase măsuri. Dorim să mulțumim drept urmare raportorului și Comisiei CON pentru acest sprijin. Există poate câteva elemente la care mă voi referi pe scurt. În primul rând, în ceea ce privește sancțiunile. Ideea propunerii a fost să afirmăm că nu putem accepta manipularea datelor statistice. Drept urmare, avem nevoie de posibilitatea de a combate această manipulare și aici rezidă potențialul sancțiunilor. Suntem îngrijorați de posibilitatea manipulării statisticilor în statele care fac parte din zona euro și în celelalte state. Tocmai de aceea, în propunerea noastră, am venit cu ideea de a impune sancțiuni tuturor statelor membre. Impunerea acestor sancțiuni tuturor statelor membre a avut ca o concluzie logică alocarea uh, veniturilor obținute din aceste sancțiuni bugetului Uniunii Europene. Al doilea aspect se, ref- se referă la temeiul juridic. Am luat act de cele spuse de dumneavoastră și vă asigurăm că vom analiza în continuare acest aspect tehnic legat de temeiul juridic, în colaborare, desigur, cu Parlamentul European și cu Consiliul. În ceea ce privește acum misiunile sau vizitele în statele membre, obiectivul nostru este ca împreună cu statele membre să depunem toate eforturile necesare pentru a ne asigura că datele sunt unele fiabile. Încercăm să evităm uh, eforturi uh, duble, colaborăm cu partenerii noștri din uh, sistemul european al băncilor centrale, din sistemul statistic european, dar dincolo de această colaborare avem nevoie de posibilitatea de a organiza asemenea vizite acolo unde legislația sectorială considerăm că nu este necesară pentru a asigura calitatea statisticilor. Sunt sigur că discuțiile viitoare vor fi utile pentru clarificarea tuturor acestor aspecte. Drept urmare, așteptăm cu nerăbdare colaborarea strânsă cu Comisia ECON pentru a ne îndeplini obligațiile în fața Parlamentului European când vine vorba de raportarea datelor statistice în acest domeniu atât de important. Vă mulțumesc, domnul președinte. Vă mulțumesc. Dacă niciun alt coleg nu mai dorește să ia cuvântul, dau din nou cuvântul raportorului Dirk. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă voi referi la câteva puncte amintite de colegii noștri. În primul rând, remarca domnului Doșman referitoare la punerea în aplicare acestui regulament. Acest regulament privind calitatea datelor statistice uh, se aplică tuturor statelor membre, nu doar uh, statelor care au ca monedă euro. Însă când vine vorba de procedura uh, privind dezechilibrile macro- macroeconomice și aceasta se, este valabilă pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, dar sancțiunile se aplică doar statele, statelor care au ca monedă euro. Aici este diferența. Este un sistem uh, care în totalitatea sa funcționează în Uniunea Europeană, dar sancțiunile se aplică doar statelor care au ca monedă euro. Doresc să mulțumesc și domnului Ingoc pentru ideile dumnealui. Am discutat cu el pe larg în trecut despre statisticile europene și sunt de acord cu el când vine vorba de temeiul juridic. Există aici câteva îngrijorări pe care trebuie să le analizăm și mă bucură faptul că și Comisia Europeană a recunoscut că există o problemă și este pregătită să o uh, rezolve. Uh, intervenția domnului Gigold, ca întotdeauna, a fost una directă și mă bucură faptul că este de acord cu renumirea misiunilor în uh, vizite în vederea organizării unui dialog. Din punctul de vedere al proporționalității, cred că aveți dreptate când vine vorba de precizarea, precizarea faptului că sancțiunea trebuie să fie un depozit și acesta să se transforme într-o plată reală la, într-o etapă ulterioară. Poate această soluție se va reflecta într-un amendament de compromis sau într-un amendament propus de dumneavoastră. Din punctul de vedere al uh, sancțiunilor, am discutat despre acestea, dar în cadrul procedurii PDM, uh, sancțiunile, uh, veniturile obținute în urma impunerii unei sancțiuni ajung la mecanismul european de stabilitate. Înțeleg că, de fapt, Comisia Europeană își dorește ca aceste venituri să fie alocate bugetului european. Uh, mă referisem la abordarea carteziană pe care am avut-o în redactarea acestui proiect și tocmai de aceea încerc să păstrez uh, o aliniere cât mai aproape între acest regulament și procedura privind uh, dezechilibrile macroeconomice. Mulțumesc, spune doamna președinte, termenul limită de depunere a amendamentelor este 12 decembrie. Pe data de 23 ianuarie le vom discuta și în februarie vom avea votul. Sperăm că în plenara din aprilie vom ajunge apoi să votăm acest raport. Următorul punct de pe, uh, de pe ordinea de zi sunt comunicările președintei și am timp. Vom avea timp să luăm uh, o scurtă pauză pentru că nu a sosit toată lumea care trebuie să fie prezentă pentru voturi. Deci 5 minute pauză. could you, could you take your seats? Thank, thank, thank you very much. Um... Vă mulțumesc. O să trec acum la comunicările președintei. Trebuie să vă comunic două lucruri. În primul rând, în legătură cu voturile, nu votăm uh, raportul referitor la monedele euro. Acest vot a fost uh, amânat. Acum, comunicările președinte am ajuns la un acord când vine vorba de sprijinirea unor activități specifice legate de raportarea uh, datelor financiare și auditul până în anul 2020. Acest acord a fost uh, atins în cel de-al treilea dialog tripartit pe data de 3 decembrie ne-am am convenit asupra finanțării uh, viitoare acordată la trei uh, organizații active în acest uh, domeniu, EFRAC, POB și apoi consultarea în cadrul Comisiei ECON va avea loc pe data de 9 decembrie și pot de asemenea să vă spun că ieri am organizat al treilea trialog uh, politic referitor la MIFID. A fost o întâlnire care a durat uh, șapte ore în această sală. Încălzirea nu funcționa, mi-au înghețat picioarele până la sfârșitul întâlnirii. Ne-am apropiat pe marginea mai multor puncte, de exemplu, din punctul de vedere al structurii piețelor, ne-am, apro- ne-am apropiat și în ceea ce privește uh, țările terțe, dar mai avem multe lucruri de discutat când vine vorba de bunuri, de exemplu. Ne vom întâlni însă și săptămâna viitoare pentru a discuta MIFID. Și acum trecem la voturi. În primul rând, numirea în funcția de președinte a Consiliului de Supraveghere a băncilor europene centrale și haideți să facem o verificare a sistemului de vot electronic. Sper că toată lumea are cartelele de vot. Deschidem votul doar pentru a vedea dacă toate butoanele funcționează. Anybody without a card? Este un coleg care nu are cartela de vot? 31 de voturi exprimate, deci funcționează. Și trecem acum la raportul meu, numirea președintei. Alineatul 1, textul original, cine stă pentru, împotriva, abținerii, se adoptă. Alineatul 2, cine stă pentru, împotriva, abținerii, se adoptă. Vot în uh, bloc Uh, referirile 1 până la 5, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum, considerentele A până la E, vot în bloc, cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem acum la, un, la vot electronic pe marginea textului în forma sa modificată, s-a deschis votul. Mai avem nevoie de un vot. A votat toată lumea, s-a închis votul. 29 de voturi pentru, niciun vot împotriva, o abținere. Săptămâna viitoare vom vota acest raport în uh, plenară. Vă mulțumesc foarte mult. Okay. Right, so we now go on to the um, point 5 is postponed. Punctul 5 de pe ordinea de zi am spus că va fi amânat. Și acum trecem la punctul 6, normele și procedurile uniforme. Și acesta este amânat până pe data de 17 decembrie. Deci am ajuns la sfârșitul voturilor și acum trecem la indici. Dacă colegii noștri doresc, unii dintre colegi doresc să plece,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 privind uh, folosirea indicilor pentru instrumente financiare, pentru contracte financiare. Am avut deja un schimb de vederi. Vă amintiți probabil că am uh, trimis din timp un, uh, o schiță a raportului meu și pot să vă dau detalii în plus. Cred că am să aștept până se face mai liniște. So those, if those leaving can... Vă rog, cei care părăsesc sala să o facă în liniște, dacă se poate. Okay, thank you very much. Um, so, uh, as I said, the... Mulțumesc foarte mult. Uh, deci, uh, raportul inițial. Era o versiune inițială și acum uh, avem uh, o versiune actualizată cu mai multe detalii. Și m-am consultat cu destul de multe persoane și astfel am uh, avut destul de multe solicitări pentru anumite garanții legate de anumiți indici și am încercat să fac ordine în toate aceste amănunte. Textul inițial al comisiei era foarte vast, cu un index foarte mare. E vorba de indici care măsurau și performanța fondului de investiții pe lângă contractele financiare și financiare. Am încercat să redirecționez acest regulament în vederea sau pentru uzul administratorilor deci, e vorba de anumite categorii de indici care intră practic astfel în regulament. E vorba de indici care astfel uh, sunt cumva folosiți pentru a spori uh, cumva reputația acestor entități fiind folosiți. Libor și Eulibor sunt foarte cunoscuți, sunt foarte importanți și, de fapt, uh, se merge pe aceeași direcție cu cea în ceea ce privește reglementarea agențiilor de rating. Deci principiile care ne ghidează sunt uh, relativ similare. Am introdus o serie întreagă de amendamente pentru a aborda aspectul proporționalității. În mai multe etape sau în mai multe locuri, atât în ce privește regulile emise de ESMA, cât și în ceea ce privește procesul de depunere a autorizațiilor. Iar autoritățile competente pot, dacă spună că dacă un administrator este responsabil de mai mulți indici, poate să invoce principiul proporționalității. De asemenea, am spus că, practic, orice indice care este important, poate fi cuprins în regulament, poate fi vizat de regulament, iar administratorul sau organizație care poate să ne demonstreze că acest indice nu este relevant pentru regulament, atunci indicele respectiv poate să fie indicele poate să fie scos din regulament. Și cât privește această eliminare din regulament, atunci standardele de reglementare tehnică sunt vizate direct și trebuie urmate. Uitați-vă la articolul 25 uh, ESMA. E vorba de un rol destul de mare al ESMA, ea determinând modul în care va funcționa procesul prin linii directoare și prin standarde tehnice poate că nu vă dați seama cât de mare este importanța acestor prevederi. Am scos prevederile legate de acel caracter automat al nivelului 1 din partea băncilor centrale, iar oficiile sau birourile statistice vor putea fi considerate ca entități care sunt controlate de guvern și acestea sunt practic eliminate cât privește normele sau standardele tehnice de la ESMA Iată, pot fi eliminate și alte aspecte în acest sens. Mi-am dorit să modific lucrurile astfel, mai ales în vederea respectării mai bune a proporționalității. Și poate că totuși proporționalitatea nu trebuie neapărat uh, să vizeze schimburile publice. Iată un exemplu posibil. Într-adevăr, uh, în continuare, uh, ESMA și autoritățile competente vor fi copleșite de volumul și natura tuturor acestor indici care există și vor trebui să găsească o metodă de lucru optimă. Și dacă este să mă proiectez în viitor, uh, mă gândesc că am putea eventual să avem o prevedere suplimentară pe care eu mi-aș dori-o. E vorba de un fel de decalare în timp, așa cum am făcut și cu produsele derivate. Pentru că nu poți să abordezi toate valorile deodată și atunci să faci în etape să abordezi la început indicii cei mai importanți, uh, ceea ce e mai fez, fezabil la început și atunci ESMA să prioritizeze în acest sens. E vorba de o prevedere de la sfârșitul articolului 5, care mi se pare mie foarte substanțială. Am încercat să introduc ESMA și în alte locuri din text, probabil că uh, mai multe sarcini vor fi atribuite astfel și sunt sigură că colegii vor veni cu alte idei bune în acest sens. O altă problemă importantă este legată de prevederile care vizează țările terțe. Am modificat aceste prevederi pentru a vedea în ce măsură autoritățile respective poate nu există ca atare în țările terțe, iar jurisdicțiile din aceste țări încă nu s-au hotărât în, în ce măsură vor urma aceste uh, prevederi. Deci e vorba de nivelul de reglementare de care vorbim, care poate să varieze. Deci avem niște probleme potențiale legate de echivalența între aceste entități și mai ales a legislației respective față de cea europeană și ne așteptăm la niște întârzieri semnificative, practic. E vorba de conformitatea apoi cu standardele IOSCO. Am zis să avem o perioadă de tranziție mai lungă de 40 de luni. Inițial pusesem 30 de luni. De luni. Deci să se acorde 2 ani înainte de a se putea autoriza în Europeană, procesul durând câteva luni în plus. Deci am zis că 30 de luni nu este suficient, deci pentru țările terțe să le dăm niște timp în plus. Și aici uh, am zis să avem niște măsuri așa cumva de abordare treptată sau în etape să vizeze și acestea țările terțe. Însă nu știu în ce măsură asta este fezabil Poate ar trebui niște soluții mai creative, așa, așa cum am făcut cu Omnibus 2, cu Statele Unite, deoarece nivelul, pentru asigurări nu aveam un nivel federal și atunci am uh, venit cu o soluție creativă pentru a elimina acest obstacol și aș putea să mă inspir din această experiență. Apoi, cum ar funcționa autorizația pentru țările terțe, autoritățile de supraveghere care vor să folosească indicii vin și prezintă dovezi cum că sunt conform cu cerințele IOSCO. Iar aceste informații sunt transmise autorităților competente, dar sunt transmise și către agenția ESMA. Iar această agenție poate să facă o listă, să zicem, pozitivă o listă albă pe care sunt înscrise uh, foarte clar faptul că indicii sau administrații respective au primit deja aprobare. Iată, un tip de informații care poate să îi ajute pe cei care reglementează și să ajute în general sectorul financiar și mă aștept ca cei care reglementează să se implice activ. Mai sunt câteva idei care poate merită să fie șlefuite în continuare, dar după părerea mea cam asta ar fi metoda. Nu văd cum am putea să facem altfel, pentru că având în vedere echivalența și conformitatea cu IOSCO, cam acestea sunt problemele. Ce privește transparența metodologiei de producere a indicilor, Uh, e vorba de ceva util pentru autorității de supraveghere și pentru investitori. Unii sunt îngrijorați de dezvăluirea datelor, alții de dezvăluirea metodologiilor folosite, însă trebuie să recunoaștem că, bineînțeles, soluția ca la pod nu prea are cum să funcționeze în cazul indicilor. Și am zis că toate datele introduse în sistem și metodologia folosită pentru principalii indici și acolo unde sunt vizate investiții mari, substanțiale, trebuie să fie dezvăluite aceste lucruri după un anumit timp. Pentru că trebuie să recunoaștem că e vorba de date care sunt uh, sub licență, pentru care s-a plătit și uh, dacă ai nevoie de ele imediat uh, plătești. Dar după un timp nu foarte îndelungat, aceste date cad oricum în domeniul public. Și deci trebuie să ne dăm seama care sunt interesele comerciale la mijloc sau în joc și să dăm dovadă totuși de suficiență, transpa suficientă transparentă, transparență să, aștept, să așteptăm că, ca aceste date să cadă în domeniul public și să nu-i se reproșeze că nu dăm dovadă de transparență. Am făcut niște modificări în ce privește cerințele acestea de transparență pentru datele introduse în sistem, input data și metodologia aferentă. Unor e vorba uh, fie de un element, fie de celălalt. Și avem modele diferite despre care vorbim. Punctul uh, final despre care aș vorbi, el apare în raport, puteți să-l citiți, este, se referă la stabilitatea financiară și țin, acestor indici poate să aibă consecințe asupra piețelor. Deci acești uh, indici critici foarte importanți s-ar putea să sufere un anumit tratament. ESMA trebuie să consulte pe administratori și să încerce să se conformeze cât mai bine posibil principiilor IOSCO. În ultimele luni s-au redus uh, numărul de depuneri de, de indici în ceea ce privește mai ales Euribor. Și, am, și m-a preocupat acel prag de 20% propus de comisie care declanșează această obligativitate de a contribui mi s-a părut destul de inflexibil. Am putea eventual, când vorbim despre Euribor, să ne gândim că poate să apară o situație în care nu mai există contribuții, cu excepția, să zicem, din partea unui stat membru sau unui grup de state membre. Și asta nu poate să unească neapărat sau să se ajungă neapărat la 20% și totuși problema să fie una reală. Deci cred că ar trebui să fim un pic mai flexibili aici. Și asta se și potrivește cu, cu um, furnizarea de informații. Poate că și aici ESMA ar putea să preia anumite, uh, să zicem, prerogative pentru că e vorba de o cooperare adecvată între autoritățile competente. În ceea ce privește uh, acele costuri și licențe, mi-aș dori un sistem transparent, să nu există un fel de subsidiere așa încrucișată, asta nu ar fi bine, iar investitorii să știe unde ar putea să fie cazul să plătească pentru indici deci e vorba de o transparență vis-a-vis -vis de investitori, cea pe care o preconizăm noi. Și cât privește transparența datelor și a metodologiei, și aici, încă o dată, trebuie să vedem uh, în ce măsură și ce calendar trebuie vizate în ce privește dezvăluirea lor uh, în domeniul public. Poate chiar și uh, limbajul trebuie cumva modificat în acest sens. Iată, pe scurt, raportul meu și acum dau cuvântul celor din umbră, raportor din umbră, domnul Gay Mitchell. Thank you very much, uh, Chairperson, for that uh, very detailed introduction. Vă mulțumesc, doamna președinte, pentru această introducere foarte detaliată. Mi se pare că uh, mergeți cu viteză, înainte cu viteza luminii. Uh, Într-adevăr, avem nevoie de această viteză și sunt convins că vom ajunge la un acord pe marginea multor puncte pe care le-ați uh, uh amintit. Trebuie să recunosc că nu am avut uh, ocazia de a discuta cu colegii din PPE, dar aș dori să mă refer la câteva puncte pentru a înțelege care uh, a fost discuția purtată până acum. Din punctul de vedere al uh, sferei de aplicare, doresc să vă mulțumesc pentru propunerea uh, cuprinzătoare legate de uh, sfera de aplicare. Mă bucură faptul că ați încercat segmentarea acestor indici, însă datorită faptului că acești indici se modifică pe parcursul timpului, am putea întâmpina aici unele dificultăți, dar avem o ocazie foarte bună să discutăm despre această segmentare. În legătură cu termenul indice major, cred că ar trebui să ne impunem un plafon de 100 de miliarde de euro și să renunțăm la acesta, de fapt gândindu-ne la impactul asupra consumatorilor și potențialul de afectare a integrității pieței, să nu ne mai gândim la valoarea în sine, volum în sine. Este vorba aici de amendamentul 37 din partea raportorului și aici cred că am putea cere Comisiei Europene să adopte acte de punere în aplicare prin care să numească indicii majori și indicii critici, pentru că astfel autoritățile de reglementare vor avea o influență mai mare în funcție de uh, schimbarea situației, dacă un indice va deveni mai problematic decât altul. După cum am spus deja de la prima întâlnire pe care am avut-o, nu cred că, aceste, că acest regulament trebuie să se aplice uh, autorităților naționale de statistică, pentru că acestea deja sunt supravegheate de Eurostat și trebuie să respecte niște standarde foarte stricte când vine vorba de transparență și de metodologie. Deci nu cred că uh, aceste institute trebuie să fie incluse în, uh, în uh, sfera de aplicare a acestui regulament. Când vine vorba de articolul 9 și condul de conduită al contribuitorilor, am auzit foarte multe îngrijorări exprimate pe, pe, vis-a-vis -vis de uh, provocările legate de redactarea unui cod de conduită pentru contribuitori. Am luat act de amendamentul propus de raportor și, într-adevăr, există unele îngrijorări legate de, de formularea la articolul 9. Condul de conduită urmează să fie semnat de contribuitori și administratori și trebuie să devină obligatoriu pentru toate părțile semnatare. Admini, administratorul trebuie să demonstreze că acest cod de conduită este obligatoriu și să demonstreze care sunt cazurile în care acesta nu poate fi pus în practică. O asemenea formulare poate ar uh, putea răspunde îngrijorărilor exprimate de unele părți, conform cărora acest cont de conduită nu ar funcționa foarte bine în practică. Dar sunt sigur că vom ajunge la un acord în legătură cu formularea cea mai potrivită. Când vine vorba de uh, managerii de active, Înțeleg că există anumite îngrijorări legate de faptul că acești uh, gestionare activelor ar putea fi considerați a fi administratori ai indicelor. Amendamentul 25 al uh, raportorului, din acest punct de vedere, pare să îmbunătățească propunerea comisiei, dar poate ștergerea cuvântului uh, tradable din amendamentul raportorului ar fi util. Deci am putea să, să ne gândim și la, acest, uh, la această posibilitate. Doamna președinte, dumneavoastră v-ați referit la regimurile legate de țările terțe. Însă știm că există îngrijorări legate de alte jurisdicții care în acest moment nu, nu, nu iau niciun pas în vederea punerii în aplicare principiilor IOSCO. Și atunci va fi dificil să, să ne referim la indicii de referință din țările terțe. Eu aș propune să consolidăm propunerea dumneavoastră in, introducând o cerință pentru administratorii din țările terțe care își doresc ca indicii lor de referință să fie folosiți în în Uniunea Europeană să elaboreze, să semneze o declarație prin care își asumă uh, standardele IOSCO. În asemenea, în, într-o asemenea situație, am uh, impune unele răspunderi, unele responsabilități legale administratorilor din țările terțe, când vine vorba de datele de reglementare. Știm că există unele temeri legate de, de definirea acestor date. Există o diferență între datele de reglementare și tranzacțiile extrabursiere și sper că împreună cu raportorul vom ajunge la, un, la o definiție comună. Un alt punct nou se referă la uh, whistleblowers, la persoanele care oferă informații despre lucruri care nu merg bine în cadrul sistemului. Cred că și aici trebuie să găsim o soluție potrivită. Nu știu dacă avem nevoie de dispoziții specifice, dar uh, mă gândesc la această posibilitate. Și în ultimul, uh, în ultimul rând, uh, articolul 24, aici uh, încă particip la diferite discuții pentru a obține mai multe informații. Doamna președinte, oricum consider că ați lucrat foarte bine în, uh, pe parcursul scurtului timp pe care l-ați avut la dispoziție și voi colabora în continuare cu dumneavoastră pentru a îmbunătăți acest regulament, pentru a obține un regulament cât mai bun referitor la indicii de referință. Îți mulțumesc, Gay. Acum, în numele socialiștilor și democraților, Amelie Turuinen are cuvântul. Vă mulțumesc. Îți mulțumesc, Sharon, și eu pentru munca ta și pentru acest proiect de raport pe care îl uh, salut. Și noi considerăm că propunerea comisiei a fost îmbunătățită din anumite puncte de vedere. Cred că alte, unele puncte trebuie să le discutăm puțin mai mult, însă, în general, Dorim și noi ca acest domeniu al indicilor de referință să fie reglementat, pentru că ce am văzut că s-a întâmplat anul uh, trecut și investigațiile care se desfășoară acum ne demonstrează că sfera de aplicare trebuie să fie cât mai largă. Știu că există unele îngrijorări legate de elementele practice, dar, după cum am spus din prima întâlnire, ne dorim o sferă de aplicare cât mai largă cu putință. Trebuie să fim foarte precauți când vine vorba de elementele pe care nu le reglementăm, pentru că este un domeniu care evoluează foarte repede. Și după cum am spus, uh, investigațiile actuale ne demonstrează că trebuie să reglementăm cât mai multe produse. Putem discuta despre impunerea unor plafoane, într-adevăr. Când vine vorba de contribuțiile obligatorii la, aduse la indicii de referință critici. Articolul 13 este de acord cu amendamentul 63. Autoritățile competente trebuie să aibă posibilitatea de a cere a, administratorilor continuarea compilării și publicării acestor uh, indici. Am luat notă de gradul uh, suplimentar de flexibilitate aici, pragul de 20%. Suntem de acord cu un asemenea prag când vine vorba de mecanismele de notificare, articolul 25 și amendamentul 101. Sunt uh, de acord cu temerile exprimate de raportor că, conform cărora acest uh, mecanism ar fi puțin complicat și am putea accepta a, uh, propunerea dumneavoastră. Apoi, amendamentul 59 la articolul 11, suntem cu totul de acord. Apoi, când vine vorba de responsabilitățile pentru administratori și pentru contribuitori. Uh, puneți un accent foarte mare pe uh, răspunderile și obligațiile administratorilor. Suntem de acord cu acest lucru. Însă, pe de altă parte, cred că trebuie să uh, prevedem unele uh, responsabilități uh, puternice și pentru cei care contribuie la acești uh, indici de referință. În momentul în care am purtat această discuție în Danemarca, de exemplu, uh, Banca Centrală avusese funcția de administrator și în anul 2011 a renunțat pur și simplu pentru că a afirmat că sistemul nu este unul transparent, nu putem măsura calitatea uh, contribuitorilor la acest uh, sistem și nu ne putem asuma, drept urmare, răspunderea pentru administrarea acestui sistem. Drept urmare, Cred că și contribuitorii trebuie să-și asume anumite răspunderi când vine vorba de calitatea datelor uh, furnizate, pentru că foarte multe manipulări se întâmplă tocmai la nivelul contribuitorilor, ceea ce îngreunează situația administratorilor de a înțelege uh, sistemul. Încă nu, avem o, nu am o propunere concretă de amendament, dar este un, uh, un uh, punct pe marginea care ne gândim. Apoi, amendamentele 104 până la 108 ne îngrijorează puțin pentru că acest uh, colegiu este transformat într-o instituție în care se schimbă pur și simplu informații. Mi se pare că este o diluare a propunerii comisiei Comisia referindu-se și la capacitatea colegiului respectiv de a impune anumite decizii. Deci un, acest colegiu ar trebui să aibă un rol mai puternic când vine vorba de uh, indicii de referință relevanți pentru Uniunea Europeană. Din punctul de vedere al sancțiunilor, în acest moment re- reflectez asupra nivelului uh, cel mai adecvat, mai ales și dacă ne gândim și la regulamentul privind abuzul, uh, abuzul pieței și um, cerințele de, capi- cerințele de capital uh, propriu, cred că există diferite argumente pentru un nivel mai mare sau un nivel mai redus. Uh, M-ar interesa să văd care sunt uh, argumentele comisiei legate de uh, stabilirea acestui uh, nivel. Apoi, în legătură cu codul de conduit, aici există o legătură și cu problema legată de țările terțe. Este o problemă greu de rezolvat din punctul meu de vedere, pentru că noi ne dorim să fim cei care stabilim unele standarde, și pe de altă parte aceste standarde trebuie să fie acceptate și de țările terțe. Ne dorim ca acest cont de conduită să fie cât mai obligatoriu din punct de vedere legal și cred că avem nevoie de, de discuții mai largi pentru a vedea exact care va fi soluția cea mai adecvată, însă vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră de până acum și vom discuta mai mult. Mulțumesc, Emily. În numele verzilor, Filip Alberts. Actually, by all three of you, so I, I think that there's quite a, uh, uh, great, great degree of likelihood that we are going to agree. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mă concentrez asupra câtorva aspecte. Cele două domenii în care nu știm exact ce dorim să facem este, în primul rând, cel al regimurilor statelor terțe și, în al doilea rând, ideea de a îngusta domeniul de aplicare, excluzându-i pe administratori. Deci, voiam să vă spun că nu sunt convins că e cea mai eficientă metodă de lucru și că suntem încă nehotărâți. Apoi, în ceea ce privește uh, eliminarea unei părți de la articolul 3 alineatul 15, se dorește definiția indicilor pentru uh, cursul de schimb și, de asemenea, se vorbește despre diminuarea pragurilor pentru așa numiții indici critici. Cel mai important lucru, și aici e vorba de un aspect în legătură cu care cred că aveți opinii diferite, față de a noastră și diferită și de echilibrul propus de comisie. Credem că în ceea ce privește indicii schimbului, uh, cursului de schimb, aceștia trebuie supravegheați direct de ESMA. Este vorba de cursuri relevante pe întreaga piață internă și nu înțelegem de ce ESMA uh, nu uh, le-ar reglementa. Mi se pare că ar trebui să le reglementeze. Apoi, în ceea ce privește colegiile uh, stabilite pentru indicii politici, dacă uh, dorim să avem o atitudine serioasă față de piața internă, acești indici trebuie să fie cât mai uh, largi să se refere la piața europeană sau chiar la piețele internaționale. De aceea, principala opțiune ar trebui să fie aici, ESMA. Și tot ce nu ține de supravegherea ESMA Uh, trebuie să facă obiectul unei clauze de revizuire și să arătăm acolo că uh, punctele respective vor intra tot sub uh, oblăduirea ESMA pe viitor. Nu știu de ce Comisia nu a trecut aceste lucruri acolo, însă vom vedea că piețele europene și piețele internaționale au fost afectate de stabilirea disfuncțională a indicilor și de o supraveghere incorrectă. De aceea trebuie să luăm măsuri și nu accept faptul că unele piețe naționale sunt mai bine reglementate decât altele sau că unii indici internaționale ar fi mai bine reglementați. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult din partea ECR, DERC. Mulțumesc, doamnă președinte! Vorbesc aici în numele lui Said Kamal Salut proiectul dumneavoastră de raport, cred că este o mare ameliorare față de propunerea inițială a Comisiei. În ceea ce privește sfera de aplicare, mă bucur să văd că raportorul dorește o um, micșorare a domeniului de aplicare. Deși nu sunt de acord cu toate criteriile pe care le-ați introdus, doamnă președinte, mai ales uh, această cifră de 100 de euro care mi se pare arbitrară. E clar însă că în principiu suntem de acord. Nu trebuie să uităm de ce s-a adoptat această propunere și anume pentru că există puncte slabe în diverse uh, specificații. Deci trebuie ca acest regulament să fie cât mai clar și cât mai strict și acest lucru trebuie să se facă prin uh, clasificarea indicilor și permiterea de adăugare de alți indici ulterior. Trebuie să avem mare grijă atunci când vorbim despre riscul la consumator și riscul sistemic. Nu este același lucru, deci nu trebuie să confundăm aceste două tipuri de riscuri. În legătură cu statele terțe, salut propunerea raportoarei de a introduce un, raport, uh, un regim flexibil. Este clar că um, astfel se va merge către o implementare mai bună a principiilor IOSCO. Cred, în general, că lucrurile se îndreaptă în direcția cea bună. Trebuie să însă să garantăm că acest regulament va ține cont și de acei indici care au avut probleme în trecut și e posibil să rezolvăm toate problemele foarte rapid. Mulțumesc. Mai dorește altcineva să intervină? Vă rog. Stați că am o listă. Werner și apoi Ole. Werner. Oh, scuze, am sărit peste un raportor din umbră, era la sfârșitul listei, nu, me, nu mi s-a atras atenția. Revin la raportorul din umbră de la GUE, vă rog frumos. Obrigada, eu vă fac în portughez. Mulțumesc, voi vorbi portugheză. Obrigada. Um, bem, uh, relativamente... Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește această propunere. S-au spus deja foarte multe lucruri. Ca și Filip și colegii care au luat cuvântul înainte, și eu consider că avem șanse mari să găsim un acord. Nu sunt, deci, probleme de fond cu această propunere a lui Sharon. Cred că avem o bază largă pentru obținerea unui consens și mai ales în ceea ce privește domeniile în legătură cu care dorim cu toții definiții comune și anume dorim competențe de supraveghere cât se poate declare și în legătură cu acești indici. Suntem de acord cu domeniul de aplicare, cu posibilitatea de a extinde acest domeniu de aplicare pentru a ține cont de diverse preocupări exprimate de alți colegi, și anume, trebuie să fim foarte atenți la ce nu va fi acoperit de această propunere. Trebuie să începem să facem liste de tipologii și să avem grijă la indicii care nu sunt acoperiți de text. Suntem de acord cu propunerea referitoare la proporționalitate și de asemenea suntem de acord cu propunerile referitoare la ESMA. Este important să fie consolidate competențele ESMA și în acest cadru cred că E foarte important să, ști, să, se, să se urmărească ce s-a făcut față de ce se prevede acum. Calitatea de raport pentru aviz la Comisia ITRE, am mai uh, identificat câteva puncte dificile pe care doresc să vi le prezint. Unele țin de acest raport, altele sunt mai globale. Probleme specifice, mai ales pentru materiile prime. În primul rând, în primul rând, trebuie să încercăm să nu creăm o situație uh, de haos pe care să nu mai putem gestiona după aceea. Există standardele IOSCO pentru materiile prime și nu trebuie să uităm că există un proces în curs de desfășurare, procesul de evaluare uh, a acestor standarde și anume rezultatele trebuie să fie puse la dispoziție în aprilie 2014. Așadar, în timpul perioadei în care vom discuta despre aceste propuneri, cred eu că trebuie să, să ne gândim la o gestionare paralelă a celor două aspecte, deci munca noastră aici și munca IOSCO, încercând să creăm cât mai multe sinergii între aceste două procese. Pe total însă sunt de acord cu ce a spus Sharon și mai ales cu această uh, perioadă de tranziție de 30 de luni. Mi se pare foarte interesantă, sigur că detaliile trebuie puse la punct, însă perioada de tranziție ca și alte aspecte propuse de Sharon sunt foarte interesante. În ceea ce privește materiile prime, va trebui să aprofundăm discuția în mod evident. Și va trebui ca și eu să discut uh, în adâncime aceste chestiuni cu colegii raportori din umbră de la Comisia ITRE. Cred că sunt mai multe lucruri aici care nu au fost clarificate și care sunt foarte importante în discuție. În primul rând, riscul ca um, contribuțiile să scadă. Și uh, afectarea acestor indici de referință. Această problemă, după părerea mea, nu va putea fi rezolvată decât dacă se vor acorda competențe cu caracter obligatoriu autorităților. Apoi, în al doilea rând, indicii de referință ar putea să evolueze sau chiar să fie înlocuiți pentru a garanta păstrarea calității. Pe de altă parte, însă, cum putem uh, gestiona continuitatea unor indici utilizați în contracte ce durează mai mulți ani, dacă uh, punctul de referință se pierde. Apoi, o problemă generală se referă la propunerea de text. Trebuie să știm uh, ce comisie din Parlament este competentă pe fond? Este vorba de propunerile de metodologie și acestea trebuie să fie controlate și trebuie cu orice preț să evităm ca ă, modificările de metodologie să poată fi utilizate pentru a manipula rezultatele. Iată cele trei probleme cele mai generale pe care doream eu să le menționez, sigur dincolo de problemele menționate de ceilalți colegi. Și acum un ultim comentariu referitor la măsuri și sancțiuni administrative. Nu înțeleg de ce la articolul 31 alinatul 2 se vorbește despre uh, interzi interziceri provizorii, adică referitoare la persoane fizice care ar fi vinovate de infracțiuni. Nu înțeleg de ce aici uh, sunt prevăzute doar sancțiuni administrative. Eu cred că ar trebui să fie acoperite aici toate funcțiile, nu doar funcțiile administrative. Apoi, uh, nu aș mai avea nimic de adăugat. Vă mulțumesc. Okay, thank you very much. Now I go to the general speaker. Mulțumesc. Trecem acum la lista de vorbitori. Werner Langen, în primul rând. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mă refer la ce a spus colegul Mitchell. El s-a referit la un aspect critic, după părerea mea. Însă doresc să aduc o completare. Domeniul acestei uh, și obiectivul acestei propuneri va fi cu siguranță foarte susținut, însă trebuie să avem grijă la mai multe aspecte din uh, prezent și anume, cu siguranță trebuie să ținem cont de faptul că am ajuns la încheierea procesului de adoptare a directivei MIFID, Trebuie să ținem cont și de directiva existentă, relevantă în acest domeniu și să avem grijă să nu existe divergențe între toate aceste texte. Mariza nu este raportor din umbră la ITRE, este chiar raportor pentru aviz la ITRE și uh, a vorbit de materiile prime, trebuie să se țină cont și de piețele de energie și uh, de uh, situațiile concrete ale acestor indici. Cred că suntem cu toții de acord. Toate aceste lucruri au fost uh, strânse la un loc în propunere, în uh, considerentul 3, în anexa 3 și nu mi se pare corect ca toate aceste propuneri să fie înghesuite într-o anexă. Vreau să-i spun, doamnei președinte, că propunerile ITRE trebuie să fie preluate și să fie uh, trecute ca parte independentă a textului. Uh, în ceea ce privește indicii fizici, haideți să ne gândim la consumatorii de energie care trebuie să plătească prețuri uh, corelate cu piața. Și nu trebuie să fie permis aici lipsa de transparență. Aceste, uh, acești indici fizici ai prețurilor au fost până acum uh, publicați de autorități care colectează date și care pot percepe și taxe pentru aceste date. După părerea mea, nu putem obliga aceste autorități să pună la dispoziție aceste date contrazicându-și modelul de afaceri. Trebuie să se respecte cu mare atenție toate aceste prevederi, pentru că pe piața internațională a materiilor prime nu este permis ca indicii puși la dispoziție uh, să nu reflecte situația mondială. Eu nu pot închipui că am face noi la nivel european propuneri de reglementare pentru SUA și pentru Asia care să contrazică ce fac Rusia și statele din OPEC. E nevoie de reglementări rezonabile care să corespundă cu sistemul existent. Aici e foarte importantă transparența și cred că aceasta nu a fost garantată, mai ales în ceea ce privește amenziile în procedura de compensare fost vorba de 1,7 miliarde de euro, transparența trebuie garantată în primul rând și pentru asta e nevoie de reguli de supraveghere, mai ales la indicii critici. Însă trebuie să și facem diferența între indicii care sunt corelați cu produse, de exemplu, indici corelați cu fonduri de investiții sau produse derivate. E o altă situație față de cea a indicilor uh, reali, practic în sectorul petrolului sau al energiei, trebuie să găsim uh, reglementări specifice. De aceea, eu vă propun mai ales în ceea ce privește organizarea acestei propuneri de regulament, să verificăm anexele și să vedem uh, uh, de ce puncte din regulament țin aceste anexe și să nu aducem modificări inutile. Eu aș face propuneri mai ales în legătură cu materiile prime, energia și așa mai departe. Uh, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult, Ole Schmidt. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru acest raport de înaltă ținută, așa cum ne-ați obișnuit. Eu vin dintr-o țară mică cu monedă nu foarte importantă. Am avut ceva probleme și probabil că le cunoașteți și vă dați seama că anumite amendamente într-adevăr afectează astfel de situații. Este foarte important să subliniem aceste aspecte. Nu am auzit-o pe colega din Danemarca menționând astfel de aspecte, deci aș spune asta pentru uh, Kibor și pentru Nibor din Norvegia. Avem anumite probleme specifice, după cum vă spuneam și știți bine că mie îmi place Europa. Uh, și mi-ar place să fim poate și în uh, zona euro, dar nu suntem. Uh, lira sterlină este o monedă mare, dar nu coroana suedeză. Pentru asta am nevoie de niște prevederi anume, proporționalitate, flexibilitate, însă pot să spun că amendamentele dumneavoastră în parte uh, chiar se ocupă de aceste aspecte și vroiam să le subliniez și eu aici. La Stockholm, Stibor, deci indicele nostru, nu s-a confruntat cu probleme. Și a funcționat și funcționează. Da. Însă Gay Mitchell vorbea despre acei care dau alerta whistleblowers și uh, unii uh, dau din cap, tu, Sharon, dai din cap când spun asta. Și apoi partea asta transfrontalieră. În fine, când vine vorba de transparență, toată lumea vorbește despre transparență. Când am intrat aici la Parlament în 1999, nimeni nu prea zicea nimic și, și chiar, adică nimeni nu zicea nimic pro-transparență, din potrivă, tendința era de a nu prea se promova transparență. Și în toate domeniile, mai cu seamă în domeniul financiar, eu întotdeauna am considerat că transparența este vitală. Unii spun că poate fi folosită cumva în mod greșit, dar nu cred că asta se întâmplă foarte des. Bineînțeles că trebuie să fim prudenți, dar uh, în general, în termen general, așadar, transparența este un lucru bun, foarte bun. Deci, încă o dată, mulțumesc, Sharon, și știu că ai vorbit cu cei de la Oslo, Copenhaga și Stockholm. Werner. Aș dori să atrag atenția colegului meu, Ole Schmidt, că înaintea uh, crizei financiare și la începutul acestei uh, uh crize financiare, un comisar liberal nu-și dora nici reglementare, nici transparență. Și noi aici, la Parlamentul European, sub conducerea lui uh, Pervans, uh, Perez, am tot cerut uh, principiul uh, transparenței și îți aduc aminte de acest lucru, dragă Ole. Ole? Drag coleg, vreau să-ți spun ceva. Avem tradiții diferite. Noi în Suedia față de voi în Irlanda. Am introdus această transparență în 1766. Can I just say, since Ireland has okay. been mentioned, I know it. I know it. A, a few hundred years before that, they were down wreaking havoc. Da, noi putem să ne întoarcem în urmă cu încă și mai multe sute de ani dacă este să ne uităm în istorie. Da, dragi colegi, vreau și eu să reacționez la cele spuse aici. Bineînțeles că salut amendamentele. Derek a spus cu cât mai multe, cu atât mai bine. Și Gay Mitchell a spus că da, și adevărat, am lucrat foarte repede pe acest de text și eu totdeauna prezidez vreo întâlnire sau alta, deci este foarte greu să fiu contactată și să discut uh, raportul, deci a trebuit să, iau, să am o abordare cât se poate de inclusivă cu aceste amendamente și, deci, inițial, uh, deci am avut această abordare pentru că îmi doream amendamente, îmi doream reacții, pentru că multe lume se gândește la modul în care pot fi rezolvate problemele și Uh, anumite subiecte mai dificile, unor poate pot fi trecute cu vederea, cum ar fi acel uh, prag de 100 miliarde de euro. Bineînțeles că toate categoriile de indici pot fi luate la puricat, însă atunci când vorbim despre acești indici critici uh, și se invocă actele delegate, este clar că nu asta ne dorim, ne dorim ceva mult mai mult, vrem să mergem dincolo de acești indici majori, dorim ceva mult mai uh, substanțial și cred că asta am și cercat să fac și sper că asta vă satisface. Și am introdus această idee de treptată, phasing. Și Astfel uh, abordez și problema naturii anumitor categorii de indici, să se dea și niște exemple, ceva un pic mai lizibil și în ce privește keyboard. Și ca să intrăm în subiect, uh, și când vine vorba de liniile, oran, liniile oran, orientative și ESMA, nu am abordat acest subiect uh, în ce privește indicii critici pentru keyboard, trebuie să vedem dacă aici este nevoie de proporționalitate. Și este foarte greu să știi unde se situează acești indici atunci când avem un prag așa de greu de atins. Deci trebuie în continuare să ne mai gândim. În ce privește birourile statistice centrale, nu am dorit să avem prea multe dificultăți la nivelul 1, nici măcar uh, din partea Băncii Centrale Europene. De aceea am spus că să avem Banca Centrală, Biroul Statistic uh, Central, fiecare știe ce are de făcut, are niște prevederi care pot fi echivalate și, pe de altă parte, Uh, aceste prevederi trebuie cumva cunoscute. Trebuie să ne putem uh, orientăm. De fapt, aceste birouri statistice centrale nu pun mari probleme, pentru că ele oricum sunt niște entități uh, publice, deschise, transparente, controlate de guvern și trebuie să vedem în ce măsură asta se aplică și băncilor centrale. Am dorit cumva să le acordăm un tratament egal având în vedere că trebuie să știm ce fel de guvernanță se aplică aici, acestor entități, băncilor, birourilor statistice. Ă, nu era vorba de a acorda un sistem ă, simplificat neapărat, pentru că Eventual, pentru aceste entități care știm bine că sunt transparente deja prin statut și sunt controlate de guvern. Ne dorim, bineînțeles, un sistem cât se poate de practic și de fezabil, însă nu trebuie să uităm că avem indici de tot felul. Avem unii la care se, pentru care se contribuie foarte puțin sau unde avem foarte puțini contribuitori și poate că aici trebuie să știm mai bine ce se întâmplă față de situațiile în care avem mii de contribuitori situația până la urmă, fiind colectată din atâtea surse, este mai greu de manipulat. Și dar dacă avem uh, documente de răspundere, uh, atunci uh, s-ar putea să se piardă interesul din partea acestor contribuitori. Nu trebuie să-i forțăm prea, prea mult, trebuie să fim, să fim atenți am încercat să pun accentul pe acești administratori, care trebuie să știe foarte clar de unde vin contribuțiile. Adică să fie vorba de niște firme și de niște agenții și concerne serioase, nu așa, care s-au trezit peste noapte că contribuie la indici. Deci atunci autoritățile uh, Trebuie să știe clar cine contribuie, care sunt firmele și companiile, într-un mod cât se poate de proporțional față de arhitectura acestor indici. Și, de asemenea, vrem să vedem și în ce măsură, atunci când se stabilește metodologia, cum se procesează aceste date, mai ales de la datele de tranzacționare. Sunt lucruri automate deja, care nu are sens să le reinventăm, pur și simplu metodologia pertinentă trebuie supravegheată ca atare și atunci stăm bine. În ce privește materiile prime, este un subiect foarte complicat și aici am nevoie de o abordare treptată și mă gândesc la indesul Salmon. Dar trebuie să vedem dacă sunt temeri, în ce măsură deci se poate aborda treptat și având în vedere principiile IOSCO față de materiile primii, eu cred că exact anexele sunt locul propice unde putem reglementa asta pentru că la anexa 1, la anexa 3 se abordează lucrurile, dar se merge încă și mai departe decât principiile IOSCO. Trebuie să le modificăm având în vedere aceste elemente, dar sunt sigură că cei care aprofundează acest subiect uh, vor veni cu noi idei creative, pentru că am vorbit cu cineva și mi-a spus că deocamdată nu avem mare lucru în acest sens. În ceea ce privește uh, tipurile de date. Mă întreb dacă este oportun să le împărțim în tipuri de date. Și în ce privește acești whistleblowers, cei care eh, dau alerta și codul de conduită, eh, nu mă deranjează consolidarea acestor prevederi. Sunt de acord cu colegii care au menționat acest aspect. În ce privește colegiile, este ceva complicat. Eu am încercat totuși să simplific lucrurile încă o dată, deoarece mi-e teamă că ne vom trezi cu un volum prea mare de muncă și oarecum inutil și că ne-am intrat într-un fel de logică circulară și asta ar putea să pune probleme. Multe lume a spus multe lucruri interesante și încerc să reacționez. Ceea ce privește rolul ESMA, și dacă această agenție poate să primească încă și mai multe prerogative. Trebuie să fim atenți, pentru că ESMA este o entitate destul de mică și putem ușor să, cople- să o copleșim. În uh, Regatul Unit, uh, autoritatea financiară este, de fapt, uh, un fel de monstru cu foarte multe prerogative. Este o autoritate de reglementare mare, cu multe resurse și tentacule trebuie să fim atenți la uh, aceste aspecte. Încă o dată, nicio problemă cu aceste idei, dar uh, în Regatul Unit avem uh, un anumit tip de funcționare bazată pe linii orientative și așa mai departe. Da, indicii transfrontalieri critici sunt, bineînțeles, alimentați de datele colectate astfel. Dar eu zic că asta nu poate să fie în uh, cârca ESMA. Este ca și cu SSM, unde Banca Centrală Europeană a primit niște prerogative, dar a și transmis și delegat unele sarcini către statele membre. Și, da, la BCE este vorba de niște sarcini delegate poate mai ample, dar iată, cam așa ar trebui să ne situăm. Și depinde și de ce spun autoritățile competente, ele pot să intervină și să spună asta pot să fac eu, asta ar putea să facă ESMA. M-aș întâlni din nou cu colegii, mi-ar place să avem un compromis, un compromis pe marginea acestor aspecte. Dar este un domeniu așa de amplu și dacă dăm totul în uh, sarcina ESMA, mi-e teamă că asta s-ar putea să creeze probleme. Mai sunt și multe alte aspecte pe care le-am auzit aici și o să fiu atentă la ele, mai ales când vine vorba de materiile prime. Uneori prețurile devin indici dintr-o, dintr dată și ce facem cu aceste lucruri. Sunt uh, foarte recunoscătoare celor care s-au plecat deja și au aprofundat acest domeniu. De asemenea, uh, Ați uh, menționat uh, scăderea numărului de contribuții pentru că, încă o dată, v-am spus, dacă li se dă să semneze nu știu ce document de răspundere, uh, de asumare răspunderii, s-ar putea ca ei să fie descurajați la mai contribui, deci trebuie să fim atenți. De asemenea, mă întreb dacă nu am putea să facem ceva mai substanțial la definiții când vine vorba de cine vor fi aceste entități de supraveghere, pentru că mie mi se pare un pic uh, complex ca subiect. Iar poate colegii de la ITRE ar putea să mă ajute aici cu oarește amendamente. Apoi, Werner a menționat vânzarea datelor am mai spus ce cred eu, nu putem să bagiocorim uh, interesele comerciale legitime. Eu uh, voi consulta un avocat specializat în brevete și așa voi fi în regulă când vine vorba de proprietatea intelectuală, ca să fie totul în regulă dar să știți că mă voi consulta deci cu specialiști pentru că, într-adevăr, sunt niște temeri cât se poate de legitime. Uh, aș cere comisiei să intervine, dacă vrea numai, pentru că este cam târziu și dacă poate pe scurt, că nu prea mai avem timp. Orice idei din partea comisiei ar fi binevenite, idei legate de rezolvarea problemelor pe care le-am menționat eu, pe care le-au menționat colegii le așteptăm cu interes, pentru că v-am spus, cu cât avem mai multe informații, cu atât mai bine. Este clar că cred că va trebui să lucrez duminică și să mă o iau de la capăt cu acest dosar, să văd în ce măsură se mai potrivesc acum în arhitectura actuală și propriile mele amendamente și vă rog să-mi transmiteți informații cât mai curând pentru a putea să structurez totul, s-ar putea să nu mai am timp după aceea. Data limită pentru amendamente ora 5 pe 16 decembrie. Apoi vom discuta asta pe 20 ianuarie. Ne dorim în continuare un vot pe 30 ianuarie. Asta înseamnă că dacă Consiliul este interesat de ce am făcut noi, am putea eventual să mergem repede. În caz contrar, vom vota la plenară ca atare și, bineînțeles, Uh, următorul Parlament va prelua ștafeta. Aș îndemna președinția, având în vedere atmosfera consensuală pe care o presimt eu, să încerce și ea să preseze statele membre pentru a merge cu toții în același ritm. Mulțumesc foarte mult colegilor. Mergem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. Este vorba de sistemul comun al taxei pe valoare adăugată, TVA, raportul lui Ivo Strejec. Dar, Ivo, poate să așteptăm câteva minute ca să iasă lumea din sală în liniște și să nu fim nevoiți să strigăm. okay. Uh, it uh, Well, it's 11 now anyway. Exactly. Yeah. Yeah. Okay. Gosh, people are leaving very quietly. That's very kind and nice of you. Vă mulțumesc uh, celor care părăsiți sala că o faceți într-un mod atât de tăcut. Ivo, când uh, consider că este suficient de liniște, uh, pot să iei cuvântul. Doamnelor și domnilor, doamnă președintă, Dacă este să privesc în jur în sală, am impresia că nu am mai uh, rămas atât de mulți pentru a discuta acest uh, punct. Este de fapt un uh, semnal bun pentru că înseamnă că discutăm o temă care nu va fi una controversată și că mă pot baza pe un sprijin larg din partea colegilor din uh, diferitele grupuri politice ale Parlamentului European. Taxa pe valoare adăugată din punct de vedere istoric este o taxă relativ uh, tânără. Este o taxă iubită de ministrii de finanțe, mai puțin iubită, desigur, de contribuabili și unii funcționari din administrațiile fiscale din nou uh, iubesc această taxă, alții mai puțin. Explicația rezidă în numărul, uh, numărul larg de reglementări în acest domeniu, ceea ce înseamnă că viața funcționarilor fiscali este uneori complicată și ceea ce înseamnă că există și multe posibilități de a, a ajunge la o fraudă a, fiscală. Aș dori să spun la, de la bun început că propunerea comisiei este una clară, lizibilă, textul propus de Comisia Europeană nu este unul controversat și consider că propunerea făcută de Comisia Europeană merge în direcția potrivită. În plus, propunerea Comisiei mi se pare a fi una a, pragmatică care poate deveni a, um, un uh, sprijin util pentru comerțul uh, transfrontalier. Pentru că până în acest moment, când vine vorba de declarația privind uh, taxa pe valoare adăugată, lucrurile sunt foarte complicate standardizarea acestei declarații privind TVA-ul aduce cu sine un, o serie de îmbunătățiri. Pe de o parte, o simplificare a acestei declarații pentru societăți. Tocmai în aceste timpuri de criză pentru economia europeană, standardizarea poate deveni un avantaj esențial pentru că societățile comerciale, întreprinderile își pot oferi mult mai ușor serviciile și bunurile în alte state din Uniunea Europeană și, pe de altă parte, autoritățile fiscale ale statelor membre pot administra mult mai ușor toate aceste date. În al doilea rând, această standardizare reprezintă un pas care ușurează activitățile întreprinderilor. Cred că noi cu toții avem experiențe în uh, tranzacțiile transfrontaliere și știm cu bine cât de dificil este să depășești uh, toate aceste etape administrative. Un al treilea punct, foarte îmbucurător, mai ales pentru uh, ministrii de finanțe, se referă la um, la datele oferite de Comisia Europeană, care consideră că prin această standardizare se poate se pot economisi până la 50 de miliarde de euro din punctul de vedere al costurilor administrative. Este o sumă, desigur, foarte importantă. Care este conținutul propunerii făcute de Comisia Europeană? Mă bucură faptul că această propunere uh, se îndreaptă înspre impunerea unor condiții minime și concentrarea asupra unor cerințe minime permite uh, ușurarea uh, tranzacțiilor transfrontaliere. Mi se pare un lucru esențial. Oferirea, obligativitatea de a furniza unele, ce, unele informații uh, minime. Comisia Europeană a ținut cont de, de faptul că în unele state membre este posibil să existe unele cutume și tradiții diferite și propunerea cu care a venit permite, permite statelor membre, de exemplu, care își doresc acest lucru, să ceară informații suplimentare uh, din partea uh, contribuabililor, dar și aceste informații suplimentare trebuie furnizate într-o formă standard. Mai am uh, două puncte la care aș dori să mă refer Termenul uh, limită pentru furnizarea acestor declarații este stabilit întotdeauna la sfârșitul unei luni și autoritățile fiscale din uh, statele membre au posibilitatea de a cere din partea întreprinderilor, uh, întreprinderilor mici și mijlocii să depună o asemenea declarație nu lună de lună, ci a, doar o dată la trei luni. În rezumat, consider că această propunere este una foarte pragmatică pentru că contribuie la reducerea birocrației, permite pe de altă parte economisiri când vine vorba de costuri administrative și în plus consider că sunt reduse posibilitățile unei fraude fiscale când, în contextul uh, tranzacțiilor comerciale uh, transfrontaliere. Aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportorii din uh, Umbra și, în concluzie, doresc să mă refer uh, din nou la calitatea propunerii uh, pe care a făcut-o Comisia Europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, Gay. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Colega noastră Esaia m-a rugat să vă transmit remarcile sale în calitate de raportor din umbra. Dumnezeu consideră că propunerea comisiei vine la momentul oportun și uh, proiectul de raport al uh, raportorului este unul accept, uh, acceptabil, deși eventual ar trebui să oferim mai multe explicații legate de frauda de tip carusel cu TVA. Deci dumneavoastră are doar câteva comentarii legate de proiectul de raport al colegului nostru. Și este vorba de următoarele. Conform propunerii, orice declarație standard privind TVA trebuie să includă uh, 5 uh, domenii de informații obligatorii. În plus, uh, statele membre pot cere opt alte categorii de informații legate de vânzări, de TVA-ul care poate fi dedusă, uh, aici fiind posibile alte 13 domenii de informații suplimentare. Drept urmare, uh, există acest pericol ca uh, informațiile colectate să nu fie complet coerente în toate statele membre, ci doar primele categorii de, inf- de informații urmează a fi uniforme în, uh, în Uniunea Europeană. Conform col- colegei noastre Esaia, ar trebui să încercăm să reducem și mai mult domeniul uh, gama de informații furnizate pe parcursul, așa cum își dorește și propunerea Comisiei Europene. Știm foarte bine că sistemul de TVA în statele membre uh, este foarte diferit. Drept urmare, instrucțiunile trebuie să fie clare și scurte despre ce anume trebuie completat în fiecare domeniu al uh, declarației standard privind TVA-ul. Aceste instrucțiuni ar trebui să fie publicate cel puțin în engleză, în mod ideal, în toate limbile oficiale, ale Uniunii Europene. Sperăm, doamnă președinte, că această problemă va fi rezolvată în momentul în care proiectul uh, Comisiei Europene privind un uh, o pagină, un portal pe internet uh, va deveni realitate, din păcate se pare că mai, va mai dura puțin. Conform acestei propuneri, societățile comerciale vor putea transmite o declarație standard privind TVA-ul în mod electronic în statele membre în care uh, există un cadru bine definit care guvernează, de exemplu, semnăturile electronice transmiterea acestor declarații standard privind TVA-ul în mod electronic este un lucru rezonabil pentru participanții la acest sistem, însă colega noastră nu este convinsă că IMM-urile vor putea, vor putea profita la maxim de această posibilitate. După cum am spus, colega noastră așteaptă cu nerăbdare discuțiile ulterioare și colaborarea rodnică cu raportorul împreună cu care a, sau am înregistrat deja progrese și nu considerăm că vom întâmpina vreo dificultate în uh, ajungerea la un acord. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, sună la președinte. Nu știu dacă Comisia Europeană dorește să ia cuvântul, dar vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând îi mulțumesc domnului Strecer pentru raportul său excelent și pentru că susține propunerea Comisiei. Aș dori să subliniez că această propunere este una foarte importantă pentru că am calculat că ne-ar putea aduce un câștig de aproape 15 miliarde de euro pe an, reduceri la povara administrativă la întreprinderi, mai ales la întreprinderile foarte mici. Este o propunere care, într-adevăr, ar trebui să faciliteze comerțul transfrontalier și care probabil va contribui la reducerea diferențelor între veniturile din TVA teoretice și cele reale, deci nu doar reducerea fraudei TVA, ci și reducerea erorilor. Aș vrea să vă amintesc că această diferență, conform unui studiu independent, este de 193 de miliarde de euro, deci vorbim de niște sume enorme. Asta voiam eu să vă spun. Mulțumesc foarte mult! Ok, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Ivo. Doresc să revii? Uh, doar câteva lucruri. Aștept și eu cu nerăbdare cooperarea cu ceilalți raportori din umbra. Și apoi un, uh, un aspect menționat de gay va putea fi rezolvat foarte ușor. Nu cred că reprezintă o problemă majoră. Sunt sigur de acest lucru. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Termenul Limita de depunere a amendamentelor este de asemenea data de 16 decembrie, ora 17. Pe 22 ianuarie vom discuta aceste amendamente și pe data de 3 februarie vom uh, vota acest raport. Am mers puțin cam repede înainte cu ordinea de zi. Următorul punct de pe ordinea de zi urmează să fie dialogul economic cu Edward Cicluna și suspendăm uh, întâlnirea noastră până la ora 11.30 și sper să vă revăd pe cât mai mulți la 11.30. Mulțumesc!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 Okay. Um, if we, if we, shh, shh, shh, shh. Um, we're, we're also happy to see our, our, our former vice president. Ne bucurăm și noi să revedem pe fostul uh, vicepreședinte al uh, comisiei noastre, Edward. Bine ai venit! Right, we are obviously very delighted to... Suntem deosebit de încântați să-l avem alături de noi din nou pe Edward. Uh, și-a reluat locul uh, tradițional în calitate de vicepreședinte al Comisiei Econ și aș dori să-i mulțumesc pentru munca Uh, și pentru dosarele de care s-a ocupat uh, când a fost membru al Comisiei Econ. Este vorba mai ales de statistici. Deci, bine ai venit din nou la comisia noastră. Ținând cont de faptul că este joi și foarte mulți uh, colegi trebuie să se întoarcă în statele membre și cred că putem avea o procedură puțin mai uh, relaxată Um, o să-ți dăm ție cuvântul uh, pentru a ne ține prezentarea. Vom avea o rundă de întrebări și răspunsuri de 5 minute după aceea. Oricum, ne bucurăm că ești alături de noi și ai cuvântul. Îți mulțumesc, Sharon. Este și pentru mine o plăcere deosebită să revin la Comisia Econ, din care am făcut parte pentru o perioadă de patru ani Acum sunt în poziția de a transpune în practică cele predicate de noi în uh, Comisia Econ. și anume o bună guvernanță fiscală, stabilitate financiară, măsuri uh, care să stimuleze creșterea economică, Uh, și echilibrul între austeritate și creștere economică. Noi am început să punem în aplicare lucrurile pe care le-am discutat noi timp de săptămâni, pachetul cu cele două măsuri. Acum mă aflu în poziția de a pune în aplicare lucrurile discutate de noi și este o poziție foarte interesantă și mă bucură faptul că vă pot împărtăși aceste experiențe în contextul semestrului european și procedura uh, deficitului uh, excesiv, uh, țara mea trece prin foarte multe elemente relevante din acest punct de vedere. În această perioadă, din ultimele 9 luni, s-au înregistrat câteva recorduri pentru că a, a trebuie să aprobăm două bugete într-un an. Motivul a fost legat de faptul că bugetul anterior nu fusese Uh, aprobat, deci a trebuit să-l uh, aprobăm cât mai repede, apoi a trebuit să-l revizuim pentru a ține seama de realitățile economice, mai ales uh, când vine vorba de previziuni realiste legate de creșterea economică, venituri și așa mai departe. Deci a trebuit să facem față veștilor care nu au fost vești foarte bune, care ne ne, ne-au arătat că Malta din nou a intrat în uh, procedura unui deficit excesiv. După o perioadă de doar câteva luni, am aflat că am depășit această etapă. A fost un lucru impresionant atât pentru Comisia Europeană cât și pentru noi. Dar, după cum știți, campaniile electorale și incertitudinile politice mai ales când uh, guvernul este unul slab, așa cum se întâmplase cu guvernul anterior. Uh, s-a, toate acestea s-au reflectat în reducerea veniturilor, lucru care se întâmpla cu păstrarea la același nivel a uh, cheltuielilor. Cu toate acestea, în momentul respectiv, economia creștea, chiar dacă într-un ritm uh, redus. Am uh, discutat cu Oli Ren despre această comparație. Economia se asemăna unei, uh, unei, unei nave cu pânze împinsă înainte de un vânt foarte slab, dar mergeam totuși înainte și în momentul în care am discutat cu Oli Ren despre posibilitatea de a opera reduceri bugetare, am uh, argumentat și am spus că vom face aceste uh, măsuri pentru că ne dorim să terminăm anul bugetar cu un deficit sub 3%. Această afirmație nu a fost credibilă pentru Comisia Europeană pentru că previziunile prevedeau 3,4% deficit pentru acest an, 3,3% pe anul viitor, dar până la urmă calculele noastre s-au dovedit a fi corecte și considerăm că anul acesta vom avea un deficit sub 3%. Am promis cu toate acestea să adoptăm aceste măsuri uh, eficiente, dar în, uh, în propriul nostru, urmând propria noastră cale. Pentru că dacă recurgi la reduceri în domeniul social, de fapt afectezi încrederea în economie și dacă PIB-ul începe să scadă, va fi foarte greu să recâștigi încrederea în uh, conturile publice. Dar până la urmă am reușit să-l convingem pe Oli Ren și am întreprins măsuri uh, eficace am uh, recurs la, la reduceri de, de 20 de milioane de euro, o sumă importantă pentru bugetul Maltei, acolo unde am considerat că cererile de finanțare sunt prea optimiste, am prezentat un raport foarte de, detaliat Comisiei Europene și pe data de 1 octombrie, când când a trebuit să prezentăm programul european de parteneriat și uh, uh, un alt uh, raport, tot pe data de 1 octombrie, am explicat în detaliu unde am operat aceste reduceri și de ce considerăm că vom avea un uh, deficit sub 3% pe acest an. Comisia Europeană și-a prezentat propriile poziții și reflexii vis-a-vis -vis de acțiunile luate și a declarat, a recunoscut că am luat măsuri eficiente și că nu este nevoie să fie uh, să se treacă la măsuri um, împotriva Maltei din acest punct de vedere. Situația pe anul viitor este foarte strâns legată de proiectul de buget proiect de buget care a fost prezentat uh, la mijlocul lunii octombrie și în care am declarat că eforturile noastre structurale vor respecta uh, cererile comisiei din acest punct de vedere și că deficitul bugetar pentru anul viitor este preconizat a fi la 2,1% care au fost uh, scopurile guvernului nostru. Și cum care va fi răspunsul guvernului nostru la recomandările uh, specifice pentru fiecare stat în parte? Sunt recomandări cu care poți fi de acord sau nu, dar în cazul nostru am considerat că Um, evaluarea este una corectă. Era o evaluare atât din, făcută atât din partea Fondului Monetar Internațional, dar și din partea uh, agențiilor uh, de rating și recomandările se refereau toate la același lucru. În primul rând, uh, guvernanța fiscală, despre care o să spun mai multe lucruri la sfârșit, dar erau deci, prima problemă a statului se referă la energie. Malta, fiind o insulă, era complet uh, dependentă de petrol și știm că prețul la petrol a fost foarte volatil și, în plus, uh, centralele electrice erau foarte uh, ineficiente. Erau centrale, instalații foarte vechi cu un uh, randament foarte prost. Nu exista niciun plan de uh, diversificare. Exista un, un uh, plan de diversificare conform căruia urmea să fie inclus și gazul natural lichefiat. Și acest lucru va fi posibil peste 2 ani ceea ce uh, va însemna o reducere a costurilor de 35%. Reducere care va fi transmisă, desigur, industriei și consumatorilor. Va exista, de asemenea, o legătură între uh, Malta și uh, Sicilia, astfel încât pe viitor mixul energetic să să se bazeze atât pe petrol cât și pe gazul natural lichefiat. Apoi, producătorii de societatea care producea energie electrică a intrat în uh, faliment, uh, nu dispunea de fondurile necesare pentru a plăti înapoi un credit uh, vechi de 20 de ani și dacă nu am fi creat un vehicul special uh, pentru a rezolva această problemă, uh, am fi avut probleme foarte mari. Am găsit un partener uh, strategic. Uh, China a, a cumpărat o, un pachet minoritar de acțiuni în această uh, societate și efectele, nu doar pentru producătorii de energie, dar pentru guvern, sunt foarte importante. 60% din riscurile guvernamentale uh, se leagă de acest domeniu energetic. Și aceste riscuri vor fi reduse la jumătate, pentru că vor fi, va fi injectată o sumă de 30, 300 de milioane de euro. Datoria este foarte mare, 800 de milioane de euro și asumarea unei părți acestei datorii înseamnă faptul că se reduce uh, jumătate riscul pentru Malta. Este un pas foarte important recunoscut și de Comisia Europeană în raportul care analizează uh, programul de reformă. A doua problemă se lega de consolidarea potențialului de creștere economică. Acest potențial de creștere economică al Maltei a tot căzut, a, ajungând la 1, aproximativ 1%, de la 4%, la 4% în, din anul 2000. Motivele le cunoaștem foarte bine, sunt costuri legate de forța de muncă, de investiții și de creșterea productivității. Acestea sunt ingredientele de bază ale creșterii economice. Și era clar că Malta, cu cea mai, a doua cea mai proastă participare a forței de muncă, are o problemă. Știm foarte bine că femeile sunt foarte prost reprezentate pe piața muncii în Malta și buget, prin bugetul pe care l-am aprobat, am uh, stabilit mai multe măsuri care promovează creșterea ratei participării femeilor uh, pe piața muncii, de exemplu. Vom uh, introduce centre de îngrijire a copiilor gratuită și cred că beneficiile acestor măsuri vor fi unele foarte mari. Există de asemenea, posibilitatea ca, de fapt, copiii să fie îngrijiți uh, atât după masă cât și înainte de masă. Deci, un set, o gamă de măsuri gândite pentru a ajuta mamele să uh, fie mai active pe piața muncii. Am, guvernul de asemenea a extins cu două săptămâni uh, concediul de maternitate și această măsură, în cazul nostru, cu un concediu de maternitate foarte scurt, considerăm că va aduce uh, beneficii mari. Este un lucru confirmat și de Banca Centrală Europeană. Există diferite măsuri uh, de, de măsuri fiscale speciale pentru femeile care sunt în câmpul muncii și introducem o, un sistem prin care uh, munca să fie răsplătită. Pentru că oamenii, persoanele care sunt în uh, șomaj, nu sunt stimulate să intre pe piața muncii nu este vorba de faptul că oamenii ar fi leneși, dar pur și simplu nu merită să lucreze pentru salariu minim, de exemplu, ci preferă să primească șomaj. Deci, am uh, introdus un sistem care schimbă uh, perspectiva în acest punct de vedere. Apoi, uh, am uh, modificat puțin uh, sistemul de taxare, nu se mai tax, taxează la fel de mult munca, ci se taxează mai mult consumul. Am redus rata de impozitare pentru clasa mijlocie de la 25 de la 33 la 25% și creștem treptat uh, taxele pe consum. Și am început acest proces deja din acest an. Astfel, munca va fi mai puțin taxată și sperăm că această măsură va consolida și mai mult creșterea economică. Când vine vorba apoi de calitatea forței de muncă, Malta are cea mai mare rată de abandon școlar timpuriu. Avem universități foarte bune, politehnici foarte bune, dar cu toate acestea, când vine vorba de școala uh, secundară, studiile nu sunt uh, încheiate de toți uh, elevii și aceștia, desigur, uh, devin inutili pe piața muncii pentru că ai nevoie de, de, de o diplomă școlară. Și avem și aici o strategie legată de programul european de garanție pentru tineri și sperăm că astfel vom putea răspunde nevoilor concrete când vine vorba de inserția profesională și de educație. Următoarea reformă se ocupă de investiții. Avem aici nevoie de o reformă de ajustare a sistemului. Din nou, Malta, în Malta, în Malta cazurile în instanță erau rezolvate după o perioadă foarte lungă de timp și tocmai uh, s-a încheiat un raport care a, discu- care a discutat uh, necesitatea reformării sistemului de justiție. De asemenea, uh, una, o asemenea evaluare a sistemului sănătății tocmai a fost încheiată. Și înțelegem acum să, încercăm acum să înțelegem care sunt obstacolele cele mai importante în fața investițiilor. Uh, în ceea ce privește sistemul de pensii, tocmai am uh, făcut o reformă a sistemului de pensii în urmă cu câțiva ani, ridicând vârsta de pensionare la 65 de ani. Comisia Europeană ne cere să facem mai mult și anul viitor vom introduce un al treilea pilon de pensii în Malta, care nu existase înainte, și am uh, pregătit deja o propunere legislativă din acest punct de vedere. Cam atâtea din punctul de vedere al uh, reformelor și, în concluzie, și desigur vă stau la uh, dispoziție pentru orice întrebări ulterioare, când vine vorba de procedura deficitului excesiv. Datorită faptului că au existat anumite dezacorduri cu Comisia Europeană, în momentul în care eram în opoziție sau când făceam parte din Comisia Econ, M-am exprimat întotdeauna critic față de cei care erau uh, prea optimiști când vine vorba de venituri și de, uh, și de creșterea economică. Acum situația este puțin inversă. Comisia Europeană preconizează o creștere economică mai mare în comparație cu uh, previziunile noastre ale Ministerului de Economie din Malta. Dar am uh, căzut de acord că s-a făcut o, o greșeală când vine vorba de situația uh, domeniului energetic. Știm foarte bine acum în luna noiembrie care sunt cheltuielile, care sunt veniturile concrete și suntem în grafic. Tot ceea ce spunem noi este să așteptăm sfârșitul acestui an pentru că problema se va rezolva de la sine și în primăvară cred că revizuirea va fi una corectă. Mă voi opri aici. M-aș putea referi la multe alte puncte, dar în momentul în care vă voi răspunde la întrebări, probabil voi atinge și aceste puncte. Îți mulțumesc, Edward. Este o plăcere deosebită să auzim unde ați uh, reușit, care sunt uh, dificultățile de a transpune în practică uh, lucrurile pe care le-am predicat noi aici. Trebuie să recunosc că îmi, pare rău să aud că ați găsit un partener în China pentru a rezolva această problemă legată de plata, obligarea plata unui credit în fața unei bănci din Germania, dar este bine că ați găsit o soluție, este un lucru foarte bun. Nu avem o listă fixă de vorbitori, dar voi uh, urma procedura normală de a da în primul rând cuvântul coordonatorilor. Jean-Paul, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am vreo întrebare, ci vreau să salut aici uh, prezența uh, fostului nostru coleg, care a devenit uh, ministru, a făcut o expunere foarte clară, fără compromis, și ne-a spus pe șleau problemele din Malta și vreau să spun că îl încurajăm să ducă uh, în continuare această politică în Malta și sperăm, bineînțeles, că va și reuși în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, Elisa! Da, este o mare plăcere să, să te revăd aici în noua ta funcțiune. Mm. Mi-a plăcut foarte mult uh, analiza pe care ai uh, făcut-o și abordarea pragmatică și mai ales uh, modul în care ai combinat experiența ta de aici cu prerogativele tale acum de ministru. A fost foarte interesant să te aud. M-aș întoarce la ceea ce ai spus tu și, și ca reacție la reacția doamnei președinte. Și noi, în Portugalia, avem o strategie asemănătoare, deoarece noi n-am putut să menținem acea golden share în sectorul energetic, deci ca participare a statului, și a trebuit să găsim și noi tot un investitor chinez în ce privește rețeaua de alimentare și în ce privește distribuția. Deci putem chiar să ne întâlnim, să discutăm experiențele noastre respective. În orice caz, mult succes. Apoi, ai menționat ceva legat de modul în care vă înțelegeți cu Comisia. Sunt acorduri și sunt și dezacorduri este clar că nu trebuie să cădem pradă uh, unei strategii pe termen scurt. Știm bine că în contextul semestrului european ar fi bine să știm ce crezi tu că poți să ne recomanzi nouă, având în vedere acest dialog care se inițiază între statele membre și Comisie, mai ales când vine vorba de măsurile acestea, calitatea lor și, și împărțirea responsabilităților în ceea ce privește băncile. Știi bine că lucrăm la, în continuare după pachetul cu două și apoi cu șase măsuri încercăm să lucrăm acum, să finalizăm dosarul cu supervizarea unică și cu mecanismul unic de rezoluție și cu fondul comun și alte facilități de creditare pentru zona euro. Ai ceva recomandări în acest sens să ne faci? Pentru că Uh, am fi foarte interesat să știm ce crezi tu despre aceste subiecte. Mulțumesc! Mulțumesc și Elizei și lui Gozes pentru cuvintele amabile. Într-adevăr, în ce privește acest semestru, avem multe, multe de spus. Cred că este o procedură bună pentru că uh, începem din timp, începem cu prevegherea creșterii, apoi cu planul național pe care suntem în curs uh, de redactare și apoi prezentăm și proiectul de buget. Ei bine, am avut niște probleme legate de planul bugetar nu știu cum s-au descurcat alte țări, dar am spus asta și la Consiliu. De obicei, bugetele nu spun mare lucru uh, despre creșterea taxelor și impozitelor, pentru că asta ar duce la tot felul de speculații. Și pe bună dreptate vrem să menținem cumva un fel de secret. Acum ni se cere să punem pe masă toate planurile noastre legate de taxe, accize la alcool, la țigări, toată lumea a aflat și în câteva zile anumite magazine au fost luate cu asalt, nu mai aveau deloc marfă de genul acesta. Deci s-a început o speculă. Și numai din pricina acestui gen de anunț. Da, transparența este importantă, dar în acest caz ea nu a fost ceva bun. Și bineînțeles că în ce privește liniile orientative și formatele standard pe care a trebuit să le completăm din partea Comisiei, ele au fost foarte utile. Dar ideea este că ministrii de finanțe trebuie să se coordoneze și fiecare își primește temele, ca să zic așa. Fiecare are de învățat uh, colțul său. <clears throat> și i-am spus lui Oli Ren de la bun început, nu trebuie să ne trateze ca pe niște școlari. Pot să ne indice ce ar trebui să facem, dar nu chiar la modul acesta directiv. Să-i spui Franței ce să facă și Germaniei cum să acționeze, nu mi se pare politic uh, o idee bună. Eu zic că nu trebuie să ni se traseze metoda, să ni se traseze obiectivele și rezultatele și nu neapărat modul în care să se ajungă la acestea. Bineînțeles că avem multe de învățat cu toții. Și apoi această sincronizare a bugetelor. Nu cred că ne îndreptăm încă spre o astfel de situație. Irlanda a avut un buget, a ajuns la Parlament, dar încă nu s-a aprobat noi am avut și noi niște probleme, a trebuit să aprobăm, dar cu o zi înainte. Am discutat asta și cu uh, comisia și am luat și măsuri în consecință. În sensul că dacă suntem presați de timp, facem ce putem. Și era vorba aici de câteva zile în luna octombrie în care a trebuit să facem asta. Și apoi a urmat și o, aten- o, o declarație foarte clară. Malta a luat măsuri și așa mai departe. Și era vorba de bugetul 2014. Ce privește Uniunea Bancară, acesta este un subiect mai complicat pentru toată lumea. Pentru că e vorba de viitor. Nu, ne-ar fi plăcut ceva mai multă flexibilitate, dar ne întrebăm uh, cui servește flexibilitatea mai mult țărilor mai mari sau țărilor mai mici. Este o chestiune foarte grea de rezolvat. Dorim, bineînțeles, un sistem uh, bancar stabil, pentru că suntem de acord cu aceste cerințe de capital și așa mai departe. Dar ce se întâmplă atunci când apar evenimente neprevăzute, un cutremur uh, la propriu sau la figurat, așa cum a fost criza financiară. Iată, ea s-a întâmplat. Și atunci reacțiile sunt cât se poate de diferite. De exemplu, în Malta nu au fost afectați, băncile noastre nu au fost afectate, n-am avut nevoie de niciun fel de bailout. Iată, situația ideală. Dar, bineînțeles că nimeni nu-și dorește vreodată să fie martorul unor astfel de situații, deci indicatorii sunt bineveniți ne bucurăm că ei există, că se calculează și băncile noastre au și trecut testul respectiv, uh, satisfac uh, foarte bine cerințele și așa mai departe. Apoi, mecanismul de rezoluție unic Asta poate să ducă la o diviziune și mai mare între cei din zona euro și cei din afara uh, am experimentat și noi pe pielea noastră această situație. Într-o zi se vorbește despre familia comună, în altă zi se vorbește despre Eurogrup și când ne reunim cu toții nu știm ce s-a hotărât um, la Eurogrup, de pildă. Și, de pildă, nu avem nici, nu avem nici uh, mecanismul de stabilizare pentru toată lumea. Și deci merită să mai reflectăm în continuare la această diferență între grupuri și atunci asta creează probleme. Dar noi credem în Uniunea Bancară, credem în această unitate de supraveghere unică pentru că va fi utilă și știm bine că ne trebuie asta pentru riscurile sistemice, ne trebuie oarește rețea și oarece centralizare. Nu vrem să tărăgănăm acest proces, asta este sigur, nu, nu ne dorim asta. Cred că asta uh, așteaptă și piețele financiare și dacă nu ne punem de acord asupra acestui lucru, măcar să ne punem de acord asupra, cel puțin asupra foii de parcurs ca să nu ne mai trezim că ne, ne cerem alte scuze, cum ar fi, sau invocăm alte scuze legate de modificarea tratatelor și așa mai departe. Doamna președinte, nu pot să mă abțin să nu reacționez și a spus asta în contextul dis, discuțiilor legate de legislației care se discută la nivel european. Vă întâlniți cu Eurogrupul și încercați să spuneți cum vedeți dumneavoastră lucrurile și mi se pare foarte legitim. Însă, ce se întâmplă dacă vine cineva din afara zonei euro și se exprimă? Pentru că atunci când e vorba de mecanismul de rezoluție bancară, acesta este cheia de boltă a măsurilor prudențiale pe care ni le dorim peste tot în lume, pe plan internațional. Și este clar că nu poți să ignori aceste probleme și întotdeauna vor exista aceste două grupuri. În ce măsură ele se pot pune de acord? De ce măsură se pot lua măsuri optime? nu zic că e imposibil, zic că este complicat. Și sunt de acord cu Sharon, nu putem să ocultăm această problemă. Problema nu va dispărea uh, pur și simplu dacă o ignorăm. Uh, iar uh, dacă sunt obiecțiuni din partea Regatului Unit sau a Poloniei, da, mi-amintesc la ultima ședință sub președinția irlandeză au existat niște probleme. Am stat toată noaptea, nu știu la cât am discutat până la cât? La 3-4 dimineața și încă Regatul Unit și Polonia au opus rezistență. Până la urmă am reușit să-i convingem, deși deci ne-am răsuflat ușurați. Da, aceste lucruri trebuie să fie rezolvate pentru că asta este viața, asta este realitatea și trebuie să facem lucrurile într-un mod cât se poate de transparent. Mulțumesc, urmează Sven. În primul rând, mă bucur că Ești aici, nu numai pe Twitter și aici uh, pe viu. Am, uh, am avut un schimb de vedere interesant cu coordonatorii. Secretariatul a spus, a, ah, va fi greu să găsim a, uh, o zi să ne întâlnim și pe Twitter ai răspuns imediat. Cred că secretariatul nostru ar trebui să meargă pe Twitter. Adolfo, sper să deschizi acum un cont pe Twitter. Bun. Aș dori să pun câteva întrebări. Am auzit uh, ce se întâmplă cu bugetul și asta din partea Comisiei. Vorba de acele faimoase coloane comparative care au fost uh, concepute, inclusiv pentru că Parlamentul și-a dorit astfel de măsuri mai comparative. Vedem că țările care stau cel mai, care stau cel mai prost dar totuși se conformează, este Germania. Acum Malta este într-o situație intermediară, deci stați mai bine decât stăm noi. Însă, s-a vorbit despre măsuri minime în ce privește sistemul de pensii, reforma sistemului sanitar care nu pare să fie prea convingătoare, asta spune Comisia, și mai spune că există măsuri de adoptare și implementare când vine vorba de reforma și eficientizarea sistemului uh, de administrație publică, dacă ai, pot să ne, ai putea să ne dea mai multe detalii. Și în plus, am o întrebare cât se poate de specifică pe care o auzim deseori și prin mass media. Este clar că aveți probleme de ordin uh, bugetar, iar previziunile pentru toamnă arată că bugetul structural uh, pentru 2013-2014 se pare că nu va fi atins și acum se propune cu 600.000 de euro să cumpere o cetățenie malteză. Chiar dacă nu locuiești în Malta și chiar dacă nu ești investitor în Malta. Deci, practic, uh, se vinde acces la zona Schengen pentru, pe bani. Și așa, și din punctul de vedere al Germaniei, mi-ar place o explicație, pentru că mi se pare ceva foarte neobișnuit să poți să cumperi o drept de cetățenie fără să fii stat vreodată în țara aceea. Nu sunt uh, împotriva drepturilor cetățenești uh, în general, nici vorbă, dar trebuie să existe o legătură cu țara în care soliciți cetățenie. Și mi-ar place uh, o, o, un răspuns pentru că nu, dacă este să rezolv cu bugetul, nu înseamnă că dai asta pe drepturile cetățenești. <laughs> Sven, am să încep cu ultima întrebare pentru că e cea mai importantă. Te asigur că acest lucru nu a avut nici o legătură cu deficitul sau cu finanțarea. De fapt, secretara mea permanentă este aici, alături de mine, și am discutat acest subiect aproape că am anulat această idee și anume am spus bugetul trebuie să fie independent. Apoi am trecut 50 de milioane, comisia spune că ar trebui să fie vorba de 8 milioane, într-un buget de 3,2 miliarde. Deci nu e mare lucru, nici 3,2 nici 3 miliarde pentru majoritatea statelor, dar pentru Malta e mult. Deci, 8-15 milioane este o sumă de garanție, putem să uh, o blocăm, dar uh, nu a avut niciun fel de legătură cu finanțele guvernului sau cu problemele sau cu deficitul. În orice caz, aș dori să mă refer și la uh, bilanțul structural cu care nu sunt de acord, pentru că se vorbește de 3,4-3,5, însă această cifră uh, este stabilită pe baza unor impozite pro provenite din consum. Dar haideți să separăm clar cele două idei. Ce voiam eu să spun era că investițiile individuale nu au nicio legătură. Însă este vorba de investiții într-adevăr. Și e bine că am ocazia să spun acest lucru în public, Totul a început atunci când s-a creat propunerea de a crea o bancă pentru dezvoltare în Malta. Deci, da, contează acest lucru pentru că guvernul trebuie să mențină deficitul sub 3%. Asta doream și noi, într-adevăr un, doream un alt mod de a crea un inve o investiție pe termen lung. Pentru că avem multe bănci, într-adevăr, dar noi doream investiții pe termen lung. Iar uh, Banca Centrală era uh, afiliată la FMI pentru consultanță și așa mai departe. Dar cealaltă idee era că, ca și Portugalia, ca și Austria, ca și Regatul Unit, ca și SUA, și la noi ar putea exista un sistem prin care cei care investesc în Malta să poată beneficia de recunoaștere pentru investițiile lor. Ce s-a întâmplat? Aceste două aspecte erau separate. Echipa care s-a ocupat de metode de atragere a investitorilor a făcut o licitație publică pentru a obține consultanță de la o firmă internațională și acest subiect de marketing, cum îi spun eu, a luat o viteză extraordinară, a mers mult mai repede decât investițiile și fondurile. Eu dacă aș fi deputat european și aș auzi că în Malta s-a făcut așa ceva, aș spune că nici nu mă așteptam la așa ceva din partea Maltei și aș avea dreptate. Însă nu a fost așa, pur și simplu așa a reieșit din nefericire și situația a fost remediată. În sensul că, ceea ce privește amendamentele, nu uh, s-au publicat uh, note juridice, premierul se întâlnește cu liderul opoziției și discută pe acest subiect. Caracterul anonim sau caracterul secret, dacă preferați să-i spuneți așa, sugerat de părțile contractante, a fost deja refuzat de noi. Și bine, discutăm cu practicieni și așa mai departe, dar uh, recunoaștem că facem foarte multe reforme într-o perioadă foarte scurtă și că, într-adevăr, aici ar fi trebuit să nu ne grăbim atât de tare. Așadar, noi am dorit, în primul rând, o limitare nici chiar Malta, care e un stat atât de mic, nu uh, aplică diligența necesară așa cum trebuie. Acordăm uh, o mie de cetățenii pe an. Dacă cineva este căsătorit, uh, deja și vrea să vină să lucreze în Malta și să căsătorește din nou de conveniență, noi îl descoperim. Bine, poate după trei ani, dar descoperim aceste situații. Ce vrem noi este investitori bona fide. Și, de fapt, ce vreau eu să spun? Să zicem că 20 de cetățeni din cei 1000 care primesc cetățenia anual ar invada Europa cu pașapoartele lor false. Restul nu. Dacă e să facem un calcul. Pe de altă parte, nu e adevărat că Malta este o portă de acces, că vin toți chinezii în Malta să ceară pașaport. Nu, pur și simplu nu se face așa ceva și aceste investiții trebuie să fie dezvoltate Trebuie să fie mai multe condiții, persoana trebuie să vină la Malta, să aibă reședință acolo și, ideal, să aibă și o proprietate în Malta. dat fiindcă noi ducem lipsă, să zicem, de experți, ar fi atrăgător să vină acești cetățeni la noi. Dar nu e vorba de motive fiscale aici. Aceste persoane plătesc impozite în țările lor, nu este chiar așa. Ar fi doar un mod de a atrage fonduri, de a atrage investiții. Pentru că, de fapt, cum am și spus a fost o greșeală și a creat uh, multe neînțelegeri. În ceea ce privește cealaltă parte a întrebării, sănătatea, pensiile și eficiența, lucrăm la toate aceste capitole. Practic, când începi un nou guvern la o lună de la alegeri, faci o evaluare a spitalelor, de exemplu. Faci o analiză a eficienței am întâlnit și noi multe cazuri groaznice, cum se întâmplă în multe state. Cum să spun, de vorba depozitarea, de centraliz depozitarea centralizată, probleme de canalizare și așa mai departe. Raportul a fost publicat săptămâna trecută, toate părțile interesate îl vor discuta și același lucru e valabil și pentru reforma justiției. Este o muncă încă în lucru, nu sunt promisiuni, dar lucrăm la aceste capitole și așteptăm să auzim mai multe de la dumneavoastră. În aprilie am discutat cu agențiile și toate acele reforme erau în categoria promisiune. Acum au fost bugetizate, nu au fost încă aplicate, dar uh, cu siguranță vor fi. Sper că anul viitor să pot veni aici și să vă uh, prezint progresul. Mulțumesc în orice caz foarte mult. Bun. Domnul Skinner și după aceea Liam, va trebui să fim ceva mai disciplinați dacă nu continuăm în engleză. Mulțumesc, Peter. Mulțumesc foarte mult, Edward. Mă bucur să te văd, ca întotdeauna. Felicitări pentru bugetul echilibrat. Noi cu siguranță știm despre ce este vorba și e clar că a fost echilibrat pentru că a fost adoptat de ambele camere ale Parlamentului în Malta, ceea ce e foarte necesar. Câteva lucruri în legătură cu economia socială. Mi s-a că ai pus accentul pe economia socială și aici. Reducerea taxei pe venit a fost foarte interesantă, nu neobișnuită, dar în această perioadă de austeritate de obicei se procedează invers. A făcut parte această măsură, măsură din programele de creare de locuri de muncă, de uh, programe legate cu garanția pentru tineret sau ați avut altă idee? În al doilea rând, cred că multe state trebuie să facă reformele pe care le-ai menționat. În unele e mai greu, dar ce avantaje are direcția pe care ați ales-o voi pentru al treilea pilon? Și de la ce fel de acoperire vă așteptați în Malta? Mulțumesc, Peter, mulțumesc. În ceea ce privește uh, impozitul, reducerea impozitului pe venit nu va duce la o pierdere de venituri la noi, pentru că, practic, se trece de la direct la indirect aici. Jumătate din veniturile statului sunt din uh, venituri, taxe directe și altele taxe indirecte, cealaltă jumătate, dacă nu includem asigurările și alte surse. Însă, trebuie să fim atenți și la distribuirea veniturilor și Știm că, ca și în multe state, distribuirea veniturilor se înrăutățește. În Malta, distribuția, distribuția veniturilor este tot mai bună față de alte state, însă se răutățește și la noi. Deci, cred că trebuie să urmărim acest aspect. Și săptămâna aceasta am discutat cu ministrul uh, pentru afaceri sociale și am discutat deja despre bugetul pe 2015. Am văzut uh, că trebuie să rezolvăm problemele celor din clasele defavorizate, ale copiilor și așa mai departe. Și deci analizăm situația statului social. În ceea ce privește pensiile, avem o rată de participare mică. Acesta este specificul Maltei. Deci povara pensiilor este suportată de mai puțini decât în alte state. În majoritatea statelor lucrează jumătate din populație, dar în Malta sunt 40.000 sub jumătate. Deci, uh, probabil că situația nu se va ameliora. Cealaltă perspectivă ar fi că uh, și acestea sunt pasive, de exemplu, pensiile. Deci, dacă tratăm datoria și o stabilizăm în următorii ani și începe să scadă după aceea, uh, ar însemna să ușurăm povara pentru generațiile viitoare. Avem un grup de lucru mixt, ministerul meu și încă un minister, care desfășoară aceste modele. Și ce trebuie făcut se face. Pentru că, după cum v-am explicat, nimeni nu vrea să plătească acum pentru viitor. Dar dacă îi întrebăm dacă vor ca să copiii sau nepoții lor să fie săraci când ies la pensie, își schimbă modul de gândire. Și atunci oamenii fac ceea ce de obicei nu vor să facă. Dar văd că devin mai politic decât eram în, când eram în Parlament. E greu să faci reclamă la măsuri politice dificile. Poate că ar trebui să facem o formare obligatorie aici, la Econ, pentru acest uh, subiect. Liam. Mulțumesc, mulțumesc, Sharon. Felicitări, Eduard, pentru tot ce faci. Am onoarea de a fi preluat dosarul statistici de care te ocupai tu când erai aici. Și am o mică problemă uh, cu comisia. După un trilog în care ne înțeleseserăm cu Consiliul, a blocat uh, desfășurarea procesului. Deci, în prima lectură am votat textul și am reluat fidel toate propunerile lor. Am încercat să fim cât mai aproape de textul inițial. Deci am avut o mare majoritate pe acest text. Și, într-adevăr, ai prezentat foarte ambițios acest dosar, deci uh, munca ta a fost recunoscută la votul acesta. Eu am fost uimit că în mandatul care trebuie să fie transmis președinției Consiliului pentru viitorul trilog, pentru că eu sper că va avea loc în curând un nou trilog, s-a constituit o minoritate de blocaj, printre care, din care face parte și Malta, în mod paradoxal. Aș vrea să știu dacă poți face ceva, pentru că știu că e un dosar drag ție. Mulțumesc! you really got me there. Chiar m-ați prins aici. Da, m-am interesat și eu de ce se întâmplă. Am aflat că aceasta este poziția Maltei uh, și vă asigur că voi uh, încerca să înțeleg exact ce se întâmplă, pentru că ar fi păcat. Statisticile sunt ca uh, picioarele unui uh, gigant. Lucrăm atât de mult când vine vorba de acești indici de referință, pachetul de două măsuri, de șase măsuri și așa mai departe. Și știm foarte bine că statisticile sunt premisa fundamentală pentru toate aceste sisteme. Pentru că revizuiri ale datelor privind PIB-ul sunt foarte importante. De exemplu, ieri am uh, participat la o prezentare a Băncii Centrale Europene referitoare la potențialul uh, producției. Noi considerăm că potențialul este unul uh, în creștere, Comisia Europeană consideră că este unul în scădere. Este o situație ridicolă pentru că știm că tot mai multe femei participă pe piața muncii și considerăm că toate aceste uh, elemente susțin creșterea, de fapt, și nu scăderea. Și apoi, independența agențiilor, independența Eurostat sunt foarte importante, pentru că doar așa obții uh, respectarea datelor respective. Și acest proces s-a descoperit o eroare în Malta și eu, în calitate de ministru, a trebuit să demarez o anchetă, păstrându-mi în același timp distanța în uh, Malta există o autoritate de reglementare care funcționează foarte bine, pe care a trebuit să o consult și vă asigur că mă voi interesa să înțeleg care sunt măsurile care trebuie luate și voi fi de acord cu orice măsură necesară. Și sperăm și noi că se va ajunge la un acord pe marginea unui document atât de important cum este acesta privind statisticile. Vă mulțumesc. Este foarte bine că avem o cârtiță în uh, Consiliu. Nu este prima dată când uh, descoperim că statele membre încearcă să blocheze lucruri la care renunțaseră în cadrul bugetar. Ne-am uh, confruntat cu aceeași problemă și în 2010, dar până la urmă am reușit să câștigăm. Deci știm de ce este capabil Consiliul dar vom încerca și noi să ne, să ne păstrăm uh, pozițiile. Sabin. Îți mulțumesc, Eduard, mă bucur că ești alături de noi astăzi. Am discutat de mai multe ori când ai fost în Comisia Econ și aș dori să te felicit în primul rând pentru soluția inovatoare pe care ați uh, găsit-o când ați uh, redactat proiectul de buget cred că știți istoria negocierilor purtate pe imaginea cadrului financiar multianual următor. Dar ținând seama de experiența în calitate de europarlamentar și acum în calitate de ministru, aș dori să întreb ce consider că ar trebui să se schimbe în cadrul comunicării între Bruxelles și statele membre și care crezi că este punctul cheie pentru ca pe viitor Uniunea Europeană să fie mai puternică, să ne asigurăm că avem o discuție reală despre solidaritate, pentru că mai ales socialdemocrații discută pe larg toate aceste puncte. Dar, din păcate, mi se pare că rămânem doar la nivelul discuțiilor. Mă voi uh, concentra pe un cuvânt pe care l-ai folosit tu, solidaritatea. Cetățenii din Malta nu prea mai înțeleg ce se întâmplă, pentru că, pe de o parte, li se spune că atunci când uh, vine vorba de, uh, de finanțarea mecanismului european de stabilitate sau a fondului european de stabilitate financiară, contribuțiile sunt voluntare și această contribuție a fost uh, aprobată și în Malda cu o majoritate confortabilă și Malta contribuie mai mult decât alte state membre. Noi contribuim cu 3,3%. Am contribuit cu 3,3% din uh, PIB la aceste fonduri uh, temporare sau permanente. De ce se întâmplă acest lucru? este același motiv pentru care ne regăsim în cel mai mare grup politic din Parlamentul European. Se folosește pur și simplu o formulă care uneori este în favoarea ta, așa cum se întâmplă în uh, Parlamentul European, unde suntem bine reprezentați în comparație cu mărimea statului, dar există și reversul medaliei când uh, ne gândim la contribuțiile financiare. Pe de altă parte, când discutăm uh, împărtășirea poverii, imi- politicile de imigrare, ne simțim puțin dezavantajați. Pentru că știm cât de multă persoană își riscă viața pentru a ajunge în Europa și Malta este abandonată și nu este vorba doar de abandonarea Maltei, ci și de abandonarea acestor oameni care mor pe mare. Deci, solidaritatea poate însemna diferite lucruri. Și aceste dileme duc la lipsa interesului față de alegerile europene. Din fericire, participarea în Malta este una foarte mare, însă această situație nu se oglindește și în alte state. Malta, din anumite puncte de vedere, nu se deosebește atât de mult de alte state. Această... Este dificil să depășim această distanță și este un lucru surprinzător, pentru că criza ar fi trebuit să fie o ocazie să ne apropiem mai mulți, mai mult unii de alții, dar vedem că acest lucru nu se întâmplă încă. În concluzie însă, cred că trebuie să fim pozitivi. Avem în fața noastră multe planuri uh, ambițioase, poate nu le înțelegem întotdeauna foarte bine, însă ce nu ne dorim este o soluție universală. Nu spun că o, o țară de dimensiuni mici este un caz special și ar trebui să se bucură de un tratament uh, special. Uh, dar uh, am citit ieri un articol care argumenta că creierul bărbaților funcționează altfel decât creierul femeilor. și nu doresc să intru în detaliu, dar este evident că lucrurile funcționează diferit în, într-o, într-un stat de mare dimensiuni și într-un stat de, de mici dimensiuni. Deci, din punctul de vedere al uh, volumului așteptărilor uh, față de noi, acesta este imens. Și insula noastră este un stat și suntem uh, tratați la fel ca și Germania și trebuie să facem față acestei situații. Eu sper că vom vom reuși să înțelegem că avem nevoie de un anumit grad de flexibilitate în tratarea statelor, mai ales acum 28 de state membre. Comisia evaluează 28 de bugete naționale și într-o perioadă foarte scurtă de timp trebuie să completeze diferite rubrici și se pot, se pot face unele erori. Și s-a, s-a recunoscut acest lucru. 30 s-a transformat în 300, de exemplu, și a fost o eroare care a trebuit să fie corectată. Da, privim uh, viitorul uh, cu optimism și încercăm să facem tot ceea ce putem mai bine. Îți mulțumesc, Edward. A fost uh, o deosebită plăcere să te avem alături de noi. Uh, mi-aș dori ca toți uh, ministrii de finanțe să fie <laughs> să fi fost și membri în Comisia ECON a Parlamentului European, pentru că cred că așa uh, se înțelege mai, se înțeleg mai bine situațiile diferite din statele membre și îți mulțumim și pentru informațiile care ne-au înțeles să înțelegem mai bine ce înseamnă să fii ministru. Deci îți mulțumesc din nou.